Ladies and gentlemen, dear colleagues. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, bună ziua. Haideți să începem uh, reuniunea noastră. Primul punct de pe ordinea de zi este chiar adoptarea acesteia. S-au făcut următoarele modificări la propunerea inițială. Punctul 27 cu privire la schimbul de opinii pentru promovarea circulației libere a cetățenilor și a întreprinderilor prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană este amânat. Punctul 23 cere de ridicare a imunității parlamentare a domnului Zarianopoulos se amână din cauza îmbolnăvirii domnului Zarianopoulos. Mai sunt și alte sugestii sau uh, obiecții? Domnule Cavada. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea de făcut o lămuriri în ceea ce îl privește pe domnul Uspacici. În prim, Uspacici, în primul rând, serviciul juridic al Parlamentului încă mai examinează acest caz, așadar avem nevoie să așteptăm uh, concluziile lor și o a doua observație ar fi aceea că se vor face niște lămuriri din partea domnului Uspacic în după amiază știu că doamna Regner a cerut uh, câteva precizări juridice. Eu uh, interpretez, practic, acest caz. Mulțumesc. Doamna Regner. Deci, Mulțumesc, aș vrea să respectăm regulile jocului, așa cum s-a întâmplat și în alte situații și așa cum am prevăzut în ordinea de zi, aș vrea să uh, votăm mâine. Sigur că uh, Spacchici uh, ar putea să ia cuvântul, dar uh, eu cred că nu este absolut necesar, pentru că noi uh, am analizat foarte bine această speță și a sosit momentul să luăm o decizie. Uh, I understand uh, that you have very different. Înțeleg că aveți sugestii diferite în ceea ce privește cazul domnului Uspaschic. Pe de-o parte să așteptăm uh, recomandările comisiei și noua să spuneți să nu așteptăm. Domnul Cavata, într-adevăr am înțeles, a spus doamna Regnă, doamna raportor, trebuie să spun că sunt un pic uh, stânjenit uh, dacă mie mi se spune că serviciul juridic al Parlamentului vrea să ne dea uh, o serie de precizări, o analiză, eu uh, mă simt obligat să vă împărtășesc acel lucru. Nu pot să mă interpun eu în procedura aceasta. Așadar, eu mențin această poziție. Uh, so can we leave it for... Nu, președinte, putem așadar să lăsăm acest subiect pentru dimineața de mâine, să vedem cu ce vine comisia? dacă lăsăm acest lucru pe mâine dimineață, ce să lăsăm pe mâine dimineață? Discuția de astăzi sau să lăsăm lucrurile cum erau uh, prevăzute? Să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Tot n-am înțeles. Așa cum s-a prevăzut? Așa cum s-a prevăzut? service tomorrow to, to Putem să rugăm serviciul juridic mâine să ne prezinte ce are de prezentat. Dar vorbim despre ordinea de zi acum și propun să o lăsăm așa cum este. Doamna Regner. Aș vrea să Aș vrea să confirm ceea ce spuneți dumneavoastră, da, pentru ca uh, toată lumea să înțeleagă. Uh, vorbim despre ordinea de zi și dacă v-am înțeles corect, domnule președinte, dumneavoastră ați uh, dori să respectăm acest punct de pe ordinea de zi uh, în care serviciul juridic va avea posibilitatea să se pronunțe și acest lucru chiar îl aștept. bine. Domnul Cavada, foarte bine președinte. Bun, atunci se consideră că ordinea de zi a fost adoptată. Punctul 2 acum, anunțurile președintelui. Vreau să vă reamintesc că audierea noastră în comun cu privire la uh, nivelul ridicat de responsabilitate, transparență și evidență ale instituțiilor europene se va ține pe 26 martie între orele 9 și 12.30 în sala 4Q2 a clădirii Iosef Antal. Atât am la comunicările președintelui. La punctul 3, aprobarea procesului verbal, dacă nu aveți nicio obiecțiune pe care să o depuneți până la sfârșitul reuniunii, atunci um, procesul verbal al reuniunii din 23-24 februarie 2015 va fi considerat adoptat. Domnule președinte, cu privire la uh, propunerea anterioară, întreabă domnul Marino Pinto, nu cumva avem o plenară la 26? Nu, uh, comunicarea aceasta pe care o spuneați, nu cumva va corespunde cu plenara? Nu se va suprapune? Plenara este pe 25 martie. we move to point number five. Trecem la punctul 5. E vorba de reformarea Tribunalului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Dăm cuvântul acum domnului raportor Mariune Pinto. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Când am uh, primit acest uh, raport, am încercat să cercetez, să verific ce, despre ce era vorba și am identificat o problematică. Era vorba de procesele um, pe care trebuia să le trateze tribunalul, care a trebuit uh, să, să judece o serie foarte mare de cauze. Acest lucru s-a întâmplat uh, an de rândul, numărul uh, de proceduri a tot crescut de la un an la altul. Iar problema aceasta trebuie soluționată. Propunerea care a fost făcută în 2011 a fost să se treacă de la un număr de 28 Um, de judecători la tribunar la 28 plus încă 12, însă până la urmă nu s-a ajuns la un acord cu privire la numirea celor 12 judecători suplimentari. Se pare că la baza acestei probleme se află faptul că uh, membrii Consiliului sunt în număr de 28, iar numărul de judecători care urma să fie numiți uh, este de 12, ceea ce a creat un blocaj care a durat mai mulți ani, aproape 14. Acum s-a găsit o posibilă soluție și anume să se sporească numărul de judecători nu cu 12, ci cu 28, să mai fie încă 28 de judecători, astfel încât fiecare stat să-și poată numi încă un judecător din țara uh, sa, ceea ce a rezolvat problema. Ei bine, trebuie să spun că această propunere m-a lăsat oarecum perplex. Deoarece ar însemna că s-ar mai adăuga încă 16 judecători pe lângă cei 12 propuși. Singurul motiv pentru care aceștia ar exista ar fi um, pentru ca statele să fie de acord, de fiecare să numească câte un uh, judecător al său. Soluția propusă acum este una foarte diferită. În loc de 12 judecători, așa cum s-a prevăzut inițial, se, mai se dorește o sporire a numărului cu 28. Și de asemenea se, se cere închiderea tribunalului funcției uh, publice, care a fost uh, inclus uh, în tratatele de la Nisa și de la Lisabona. Desigur, trebuie să ținem cont și de alte opinii, trebuie să ținem cont și de faptul că este vorba de o propunere legislativă nouă, dar uh, a derivat dintr-un proces care a început cu o propunere legislativă complet diferită. Nu cred că așa ar trebui uh, să se procedeze în ordinea juridică portugheză și cred că în toate celelalte state moderne lucrurile stau la fel, există instituția ale, ceea ce înseamnă că trebuie să se încerce atingerea unui uh, obiectiv prin evitarea problemei inițiale. Practic, ce se încearcă aici este să se transforme o propunere legislativă referitoare la creșterea numărului de judecători cu încă 12. Și aici observ că a existat contacte între diferite instituții care au fost de acord să vină cu această propunere. E bine, propunerea respectivă este înlocuită de aceasta pentru introducerea a 28 de noi judecători și cu închiderea unui dintre tribunale. Vorbim așadar despre două lucruri total diferite. Se vorbește aici despre închi închiderea unui uh, tribunal. Atunci când propunerea inițială a fost elaborată în 2010, 2011, 2012, propun se vorbea despre nevoia de a se crește numărul de judecători cu 12 din motive de volum de lucru și așa mai departe. Așadar, s-au făcut audierile, așa cum se stipulează în lege, însă s-a ajuns la această creștere cu 28 și despre închiderea tribunalului funcției uh, publice. Acest lucru nu a fost deloc discutat în, uh, în uh, audieri. Este singura propunere de soluționare a acestui, acestui blocaj care a n-a fost trimisă până acum, este și cea mai scumpă, cea mai costisitoare soluție pentru contribuabilii europeni. Fiecare judecător costă în fiecare an cam un milion, un milion de euro. Propunerile acestea devin foarte greu de susținut atunci când opinia publică din multe state membre uh, știe că în țările respective um, cheltuielile au fost reduse drastic. Um, avem exemplu mai multor țări, printre care și a mea, în care au fost văzute de austeritate drastice și, pe de altă parte, aici, pentru că n-am ajuns la acord în Consiliu, nu o să avem 12 judecători, o să avem 28. Și cred că prin aceasta se ignoră, nu se arată niciun fel de respect eforturile pe care le fac europenii. Sunt convinsă că existau și alte căi de a soluționa această problemă, însă nici măcar nu au fost luate în considerare. De ce nu am putea, de exemplu, să sporim numărul de personal auxiliar fiecărui judecător? De ce nu s-ar putea accelera procedurile? De ce nu se gândește nimeni la posibilitatea ca curtea sau tribunalul să facă o examinare prealabilă a cauzelor dacă acestea sunt uh, eligibile sau nu. Dacă ne uităm, de exemplu, la Curtea Supremă din Statele Unite, aceasta elimină de la bun început o serie întreagă de cauze. La fel face și Curtea Constituțională din Portugalia. Există o sesiune la începutul cazului în care de multe ori cauza este respinsă. La fel face și Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. De ce nu poate să facă la fel uh, și Curtea de Justiție Uniunii Europene. Când începe o cauză, de ce nu se face o evaluare juridică și pe fond a um, cauzei ca să vadă dacă nu cumva pot să o elimine din stat? De ce nu se gândesc la uh, măsuri de, sau bonusuri de productivitate pentru judecători? Productivitatea unui judecător este reprezentată de numărul de cauze asupra căruia se pronunță un uh, judecător într-o perioadă dată. Este vorba așadar de o chestiune de productivitate. Eu vreau să știu care este obiectivul de productivitate pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Ce se încearcă să se obțină? Judecătorii în primă instanță din, uh, din țara mea um, se ocupă de peste 400 de cauze pe an. La Curtea um, Europeană a Drepturilor Omului sunt um, zeci de mii de cauze pe an și au doar 40 de judecători. Curtea Constituțională din Portugalia s-a pronunțat asupra 7600 de cauze în 2013. Judecătorii de la tribunal, acolo unde apare această problemă, fiecare se pronunță cu privire la mai puțin de 26 de cazuri pe an. Poate că mm, aceste cauze sunt mai complexe, nu știu unde este problema, dar nu știu de unde, de ce uh, sunt atât de puține cauze care sunt uh, definitivate. Cred că ar trebui să existe niște linii directoare obiective pentru evaluarea productivității. Aceasta ar trebui să fie ținta noastră. Cineva trebuie să-și asume răspunderea pentru îndeplinirea unor obiective, ca la sfârșitul unei anumite perioade să putem să facem bilanțul, ce am făcut, ce a făcut fiecare magistrat, fiecare judecător. Este o cerință precise pe care ar trebui să ne aplicăm și nouă, așa cum o facem și um, în cazul altora. Și, dragi colegi, dacă vrem să facem acest lucru, ne trebuie studii, evaluări de impact desfășurate cum trebuie, ca să se afle și de, de unde vine acest blocaj, această um, supraîncărcare a tribunalului. Iar noi, membrii Parlamentului, nu am auzit încă niciuna dintre părările judecătorilor despre care vorbim. Nu știm nimic nici de la președintele tribunalului, nici de la judecătorii implicați. Nu știu de ce stau așa lucrurile. Deci, la Uniunea Europeană există un tribunal care este supraîncărcat. Haideți să-i ascultăm pe membrii acestea ca să nu facem uh, niște, uh, să nu tragem niște concluzii greșite. Asta aș vrea să vă spun eu astăzi. Aș vrea să aud ce au de spus judecătorii de la tribunal, începând cu președintele acestea, ca să vedem exact despre ce este vorba, care este opinia lor cu privire la care ar fi cea mai bună soluție. Ar fi creșterea numărului de judecători, creșterea personalului auxiliar, um, creșterea um, câștigurilor uh, judecătorilor sub forma unor bonusuri de productivitate. Deci, ar fi vorba de niște bonusuri care a venit pe lângă salariul fix al judecătorilor, un bonus uh, forfetar care să fie um, stabilit în funcție de numărul de cauze, un număr de cauze care să fie stabilit în prealabil. Dragi colegi, pentru mine acest lucru este esențial. Încercăm aici să luăm o hotărâre cu privire la niște informații care ne parvin indirect, prin mai multe mâini. Și cred că ar trebui uh, să auzim uh, ce au de spus judecătorii de la acest tribunal, cel puțin președintele tribunalului. Dragi colegi, uh, mi s-a adus în atenție un document semnat de toți judecătorii tribunalului. Documentul acesta a fost emis acum câteva luni, în septembrie 2014, și se spune aici că judecătorii sunt împotriva uh, în documentului pe care îl discutăm astăzi. De ce nu ne-a parvenit acest document? De ce nu a venit la Parlament, în comisia noastră? E un document semnat de președinte și de toți judecătorii tribunalului. Pentru că, de fapt, încercăm să rezolvăm o problemă a tribunalului și documentul nu ne-a ajuns uh, nouă Parlamentului, membrilor acestei comisii, prin canale oficiale, ci am primit acest document uh, pe, pe căi personale. Eu vreau să aflu dacă acest document într-adevăr este unul oficial sau dacă suntem, cineva încearcă să ne inducă în eroare. Mi se pare că aici se face o manipulare foarte mare. Dacă cei 28 de judecători de la tribunal ne spun că nu se poate rezolva problema prin sporirea numărului de judecători cu 28 și că acest lucru s-ar putea face cu sporirea personalului auxiliar, ceea ce ar fi mai ieftin pentru Uniunea Europeană, atunci mă întreb de ce ne-a fost uh, ascuns acest document, de ce nu ne-a parvenit. Parlamentul nu a primit acest document de importanță cheie am auzit de asemenea că președintele tribunalului a fost amenințat la propriu. Acum nu știu dacă există vreo procedură disciplinară care să fi fost um, vehiculată, dar există o procedură disciplinară împotriva președintelui uh, tribunalului pentru că a redactat împreună cu colegii săi acest document. Situația așadar mi se pare foarte gravă. Nu putem să luăm o decizie în acest sens Um, în termeni oficiali, pentru că e vorba de informații neoficiale care ne par din pe ușa din dos. Eu nu mi-aș îndeplini cu așa cum trebuie misiunea de raportor dacă nu aș asculta ce au de spus judecătorii acestui tribunal, pentru că vorbim de judecători aici. Acum că e vorba de judecători de primă instanță sau de la curtea Uh, supremă, nivelul lor de demnitate este același, indiferent de amploarea cauzei asupra căreia se pronunță. De aceea avem nevoie de judecători și, într-un stat modern, independența judecătorilor este esențială. Trebuie să fie independenți de puterile care ar putea să facă presiune asupra lor. De asemenea, este vorba și de uh, independența internă a puterii judiciare. Există factori externi care încearcă să împiedice această independență. Așadar, domnule președinte, eu aș dori o reacție, un răspuns. Vă rog să țineți cont de acest document pe care l-am în fața mea, care se semna de președintele tribunalului și de toți judecătorii acestea și care se pronunță împotriva propunerii care ne-a fost trimisă. Acum, eu nu știu care este soluția cea mai bună, însă aș dori să se facă o evaluare de impact, astfel încât uh, să ne gândim la toate soluțiile posibile și să le evaluăm cum trebuie. Așa cum v-am spus, propunerea mea concretă este să-i convocăm pe acești judecători sau să facă uh, președintele o solicitare pentru audiere urgentă a președintelui tribunalului. Desigur, ar fi bine să-i ascultăm și pe ceilalți judecători. Însă nimeni nu are dreptul să împiedice această comisie și uh, eurodeputații aleși de, popu- de populația europeană să afle ce doresc exact acești judecători care fac parte din, din tribunal pe care încercăm să reformăm. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Mrs. Hautala. Mulțumim, doamna Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun că mi se pare problematică ideea de a avea o perspectivă bugetară financiară. Am văzut în propria mea țară că atunci când s-au aplicat măsuri de austeritate și reducere bugetare și în sectorul justiției, ca și în orice alt sector, ne atingem de nucleul legitimității și al statului și se poate să se ajungă la o situație în care un acces întârziat e un acces negat. Nu cred că ar trebui să ne jucăm cu așa ceva. Și aș vrea să subliniez pentru colegi că fiecare eurodeputat uh, reprezintă cheltuieli 60% din uh, cât reprezintă cheltuielile pentru un judecător de la Curtea Europeană și noi suntem costisitori, de rest. spune că poate ar trebui să începem să facem economii din costurile Parlamentului, reducând numărul de eurodeputați sau nu? Cred că o astfel de abordare pe care ați sugerat-o s-ar putea să ducă la o situație în care curtea va fi copleșită de volumul de muncă, iar în ce privește productivitatea la care v-ați referit, din câte știu eu, <clears throat> tribunalul a depășit orice record anul trecut pronunțându-se în peste 800 de cazuri și în același timp au fost peste 900 de cazuri de dosare depuse și, dacă nu mă înșel în prezent, durata întârzierii este între 3 și 5 ani, ceea ce e mult prea mare. Am avut ocazia și să discut cu judecătorii șansa pe care au avut-o și colegii atunci când am vizitat Curtea Europeană și din experiență, Curtea deja a simplificat unele proceduri interne și se <clears throat> gândește la anumite taxe judiciare pentru cei care își pot permite să plătească, astfel să contribuie la finanțare. Cred că și curtea ca atare tratează situația cu seriozitate și cel mai prost scenariu, după părerea mea, ar fi ca curtea să nu dispună de resurse suficiente și volumul de dosare să fie atât de mare și întârzierea să impună o soluție de urgență pentru buna funcționare a curții, care să fie asigurată. Am aflat că deja în prezent există cauze în care reclamantul cere despăgubire pentru durata excesivă a procedurii. Prin urmare, până la urmă, nicio reformă n-ar putea să coste mai mult decât reformă. În fine, aș vrea să adaug că această posibilitate, dacă într-adevăr acceptăm și Consiliul decide să se dubleze numărul de judecători, atunci cred că Parlamentul ar trebui să examineze unele poziții anterioare legate de paritatea de gen și să introducem acum o solicitare ca atunci când există doi judecători desemnați din fiecare stat membru, ca unul să fie bărbat și cealaltă să fie femeie. Cred că ar fi o șansă deosebită să se înceapă cu astfel de practică și, dragi colegi, vreau să vă asigur că asta corespunde cu pozițiile noastre anterioare. Thank you. Mulțumesc, domnul Svievka. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. O dezbatere anterioară un conținut emoțional cu participanții președinției letone. Ok. Ta discuția spowodowała, że postanowiłem zastanowić się... Dezbaterea pe care o avem m-a făcut să mă gândesc dacă poate n-am făcut o greșeală și aș vrea să vă reamintesc că Reforma în cauză e în curs de realizare de câțiva ani și în uh, mandatul anterior Parlamentul s-a ocupat de multe ori de acest subiect, am avut discuții cu doamna Scuris, cu judecătorii și întotdeauna s-a tras concluzia că reforma Curții de Justiție indispensabile. Acest pilon prin care cetățenii și oamenii de afaceri evaluează eficacitatea Uniunii Europene. Așadar, nu o să sprijin ideea de a amâna decizia de reformare a Curții Europene de Justiție în Parlament. Am avut uh, o poziție comună cu președintele Scuris și mi se pare ciudat că raportorul vorbește acum despre o scrisoare secretă pe care ar fi trimis-o cineva care e în dezacord. Sunt mai multe astfel de scrisori, dar întrebarea care se pune este în legătură cu ce a fost dezacordul. Aș vrea să vă reamintesc că președintele Scuris a spus foarte clar că orice reformă a Curții Europene de Justiție care să ducă la optimizarea modului de funcționare va fi acceptată. Am adresat cinci întrebări, am primit răspunsuri la aceste întrebări. Am primit cu toții o scrisoare din partea președintelui Scuris care spune negru pe alb care e situația de la Curtea Europeană de Justiție. Mi-a plăcut ce a spus uh, antevorbitoarea mea. Curtea costă mai mult sau prea mult, atunci poate că și Parlamentul costă prea mult. Dar nu putem spune că ar trebui să reducem numărul de judecători pentru că ar costa prea mult. Nu știm cât de multe amenzi trebuie să plătească Uniunea Europeană pentru întârzierea, pentru amânarea unor hotărâri judecătorești care se socotește în 10 sau 100 de milioane. Haideți să nu vorbim acum despre bani pentru că nu e esențial. Să vedem cum să procedăm cu reforma. Ar exista două soluții. Am putea mări numărul de judecători sau am putea să creăm tribunale de specialitate. De ce vrem mai mulți judecători mai degrabă decât curți eh, de specialitate? E clar, pentru că singura curte de specialitate pentru serviciul civil este caracterizată de ineficiență, în sensul că judecătorii nu au suficiente dosare de care să se ocupe, dar nu pot să se ocupe de dosare adresate curții generale. Deci nu aceasta este soluția. Apoi în legătură cu personalul auxiliar. Cine să se ocupe de cauze? Personalul auxiliar sau judecătorii? Uneori judecătorii trebuie să se ocupe de <clears throat> dosare de o mie de pagini. Poate un, jude- un judecător să primească și să se ocupe de 20 de astfel de cauze. Urmează să fie ceva tratat de către personalul auxiliar. Mi se pare că e lipsit de sens. Judecătorii Trebuie să instrumenteze cauze care pot fi extrem de dificile și au nevoie de timp. Pentru a reconcilia aceste nevoi, e nevoie de mai mulți judecători. Prin urmare, la punctul următor să vedem dacă unele cauze au fost eligibile. Au fost multe care să nu fi fost eligibile? Nu, pentru că Curtea Europeană de Justiție a consacrat acest sistem în Uniunea Europeană. E un proces dinamic și am auzit uh, mai multe idei care au fost vehiculate. Dar <clears throat> nu s-a putut uh, numi un număr de 12 judecători. Acum s-a ajuns la un acord și se va spune că Parlamentul nu este de acord. Asta ar însemna că noi suntem proști pentru că odată spunem da și apoi spunem nu, pentru că nu știm ceva. Ce anume nu știm? Vizita pe care am efectuat-o recent în Luxemburg a fost consacrată șefilor de camere și de judecători. Am avut discuții extrem de interesante și concluzia a fost întotdeauna aceeași, anume că Reforma trebuie efectuată cât de curând posibilă. O reformă convenită de cele trei eh, instituții. Acum avem o propunere care ne-ar face să ne apropiem de reușită și nu participăm la nicio amânare. Această reformă e necesară, e indispensabilă, lucru pe care îl știm cu toții și dacă cineva nu înțelege ceva, atunci se pună întrebări și o să îi se răspundă. Președintele, mulțumesc, doamna Regner. Mulțumesc, domnule președinte. nu ă, doresc să mă refer la ceea ce raportoarea noastră din umbră o va face, dar în legătură cu ceea ce a spus doamna Hautala, aș spune că această reformă este necesară, ne preocupă subiectul de foarte multă vreme și cred că nu ar trebui să ă, mai amânăm mult luarea unei decizii. De ce? Pentru că au existat suficiente motive și pentru judecătorii de la Curtea Europeană de Justiție să își formuleze ă, opiniile. Nu mai există o mare necunoscută legată de această problematică. Aș dori să mă refer la două aspecte și anume acel uh, supliment financiar despre care s-a vorbit. Există aici probleme juridice care sunt foarte dificile și care necesită un uh, timp îndelungat de analiză. Aici nu poți să uh, acționezi ca în economia privată. Este vorba de chestiuni fundamentale într-o democrație este absolut necesar ca cetățenii să aibă încredere în justiție și tocmai de aceea este nevoie de această Curte Europeană de Justiție care să fie funcțională și de uh, toate uh, elementele pe care se bazează. Judecătorii de la Curtea Europeană de Justiție au avut uh, destule ocazii să își uh, exprime opinia, am discutat foarte mult despre aceste opinii. Sigur, Consiliul are câteodată o dinamică proprie, dar eu cred că trebuie să ajungem la soluții constructive, să nu reluăm întreaga dezbatere, ci să încercăm să finalizăm uh, problema. Mulțumesc. Um, Mrs. Delvaux. Doamna Delvo. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem cu toții de acord că Uniunea Europeană are nevoie de o curte de justiție și de un tribunal care să funcționeze. Pentru că încrederea cetățenilor se bazează și pe faptul că au acces la justiție și că justiția funcționează în termene rezonabile. Chestiunea productivității judecătorilor e ceva care mă uimește, mai ales venind de la un jurist eminent care ar trebui să știe mai bine decât mine că e greu să măsor productivitatea. Și nu îndrăznesc să mă întreb în legătură cu productivitatea deputaților. Nu știu cum am putea să o măsurăm nici pe ea. Pe de altă parte, după numeroasele discuții pe care le-am avut cu judecătorii atât de la curte cât și de la tribunal, mi se pare că dacă vrem să mărim productivitatea judecătorilor, poate că ar fi mai util să prelungim durata mandatului, pentru că în primul an, după ce sunt numiți, trebuie să se familiarizeze cu dosarele și în ultimul an al mandatului nu mai primesc dosare noi pentru că nu vor putea încheia cauzele. Deci dacă ar fi mandate mai lungi, atunci eficacitatea în general a Corții și a Tribunalului s-ar îmbunătăți cu siguranță. Aș vrea să spun câteva cuvinte și în legătură cu reforma. După părerea mea, de fapt, nu s-a discutat despre o reformă, ci de nevoia de a mări numărul de judecători. Parlamentul a ajuns la un acord în 2014 de a mări cu 12 numărul judecătorilor tribunalului. În acel moment, toată lumea a fost de acord să se mărească numărul judecătorilor cu 12 și până la urmă, la Consiliu, lucrurile <clears throat> s-au înveninat pentru că statele membre n-au putut să cadă de acord cu privire la numirea judecătorilor, ceea ce mie mi se pare extrem de regretabil, pentru că dacă statele membre ar fi ajuns la un acord, n-am mai fi astăzi aici ca să discutăm această chestiune. Deci, nu știu precis cum să convingem statele membre să fie mai rezonabile. Asta e o altă provocare cu care ne confruntăm. Acum am impresia, după discuțiile pe care le-am avut uh, și oficial și neoficial cu numeroși judecători că propunerea în discuție în prezent este din disperare de cauză, pentru că nu au reușit cu prima propunere cu 12, au mărit acum, deci au cerut dublarea numărului de judecători. Personal am crezut întotdeauna că e cam mult și cred că toată lumea e de acord să spunem că dublarea numărului de judecători e exagerare. Pe de altă parte, va trebui să discutăm cu Consiliul, să Vedem dacă nu pot să reducă, să se limiteze și să fie mulțumiți cu doar 12 membri. Întrebarea pusă de colegul nostru, să blocăm totul pentru că statele membre uh, nu reușesc să cadă de acord cu privire la numărul de judecători. Asta, de fapt, e întrebarea. Dacă noi dorim să sprijinim propunerea, deși nu ni se pare nemaipomenită, dar spunând că dacă ăsta e prețul care trebuie plătit în orice caz, dacă vă duceți aminte care era propunerea președintelui curții, el propune într-o prima etapă să se mărească numărul cu 12, apoi să se, să se integreze Curtea de Justiție a funcției publice în tribunalul de primă instanță și într-o a treia etapă să se meargă până la 28. Nu știu dacă nu s-a gândit că se va opri la prima etapă. După prima etapă s-a bucurat de consensul tuturor. Întrebarea este cum ne vom poziționa noi, Parlamentul, față de statele membre, pentru a găsi o soluție la o problemă reală de funcționare a Tribunalului de primă instanță al Uniunii Europene. Și deci nu cred că ar trebui să luăm de la început toate analizele. Cred că acestea s-au făcut în trecut și că <clears throat> există un consens cum că trebuie mărit numărul de judecători și atunci personal, eu îmi spun, să încercăm să facem un pas în această direcție și să rezolvăm această problemă. Domnul Cavada, mulțumesc, domnule președinte. Ascultând-o pe doamna de lume, întrebăm dacă ne putem gândi la, până la punct, o tehnică în care fiecare să aibă ceva de câștigat funcționarea judecătorilor suplimente, Suntem de acord să privim favorabil aceste chestiune dacă dumneavoastră, să zicem, faceți reforma prelungirii mandatelor dumneavoastră Consiliul, pentru că acolo trebuie să se rezolve și poate că există o astfel de negociere utilă pentru sistem, pentru că sunt de acord cu părerea că mandatele sunt prea scurte. Și știu și de ce, pentru că guvernele vor să facă pe plac la mai multă lume <clears throat> uh, care poate să se rotească pe la curte. Dar dacă există această negociere care să satisfacă ambele părți, având și sensul unei raționalizări și, pe de altă parte, și simțul unei justiții care să funcționeze bine, pentru că e un pilon uh, central al instituțiilor, în special în fața alegătorilor. Și să aibă de aștepta două, doi sau trei ani ca să se judece un proces nu e deloc rezonabil. Eh, Mr. Chrysogonos. Domnul Chrysogonos. Grupul nostru este de acord că e nevoie de o reformă a mecanismului judiciar eh, al Uniunii Europene. Dar întrebarea critică este ce fel de reformă e necesar. Doar mărind numărul de judecători nu ar răspunde la cele mai uh, grave probleme. În realitate ne confruntăm cu o protecție sau cu un deficit de protecție judiciară și de control uh, judecătoresc la nivel european care subminează eficacitatea uh, dreptului european în general și în special a Cartea Europene a Drepturilor Fundamentale. Avem nevoie de o aplicare mai bună și mai eficientă, în special a cartei, ceea ce are de face, în primul rând, cu posibilitatea de a avea căi de atac, mai ales în fața curții Uniunii Europene, a Curții de Justiție a Uniunii Europene, dar și cu garanțiile de independență a judecătorilor care alcătuiesc acea curte. În ce privește prima problemă, trebuie să facilităm accesul la justiție, în special pentru sindicate și ONG-uri, astfel încât ele să poată să pună sum, semnul întrebării legalitatea și valabilitatea diverse măsuri emanând de la Uniune, de la Consiliu, de la Comisie și așa mai departe. În ce privește cea de-a doua problemă, trebuie să consolidăm garanțiile de independență judecătorească la nivelul care să fie cel puțin egal cu cel a nivelilor de garanții pentru judecătorii de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Prin urmare, renumirea ar trebui să fie cu totul interzisă, și procedura de numire ar trebui să fie omogenă pentru toate țările și să se adapteze cel puțin la cerințele care sunt valabile pentru judecătorii Curții Europene a Drepturilor Omului. Prin urmare, nu suntem pregătiți să votăm favorabil pentru nicio mărire a numărului de judecători nici de la Curtea de Prima Instanță, nici de la Curtea de Justiție. Nu vom fi de acord cu nicio mărire a numărului de judecători până când uh, garanțiile de independență judecătorească nu sunt consolidate printr-o revizuire a tratatelor. Mulțumesc. Mrs. Hautala. Doamna Hautala. Domnule președinte, aș vrea să adaug câteva informații. Noile agenții probabil că vor uh, cere și uh, vor contribui și ele la creșterea numărului spețelor de care curtea urmează să se ocupe, inclusiv de pildă agenția pentru uh, probleme chimice și deja de pe acum există peste uh, 100 de spețe care sunt legate de sancțiunile împotriva Rusiei. Deci, dacă ne gândim uh, care era situația în 2011, când pentru prima dată uh, s-a uh, ridicat uh, problema legată de această necesitate și numărul judecătorilor era 12. Trebuie să ne imaginăm acum cum vor uh, exploda solicitările în anii următori și uh, eu cred că această cerere de suplimentare cu 8 judecători nu este deloc exagerată. Domnul Apinto, domnule președinte, stimați colegi, În urma dezbaterii ajung la concluzia că este într-adevăr necesar să reformăm uh, componența Curții de Justiție pentru a uh, garanta independența judecătorilor față de influențele politice. Un judecător care uh, poate să fie um, numit pentru un al doilea mandat Um, probabil că în perioada primului mandat se va strădui foarte mult să obțină bunăvoința celor care vor putea să-l numească pentru un al doilea mandat. Iar uh, la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului s-a spus tocmai de aceea că un judecător ar trebui să aibă un singur mandat, să nu poată fi numit pentru un al doilea mandat. Iar în legătură cu ceea ce am spus deja, ținând seama așa diversele contribuții ale colegilor, aș adăuga următoarele. Dacă um, se va accepta propunerea pe care președintele Curții Europene pentru Drepturile Omului l-a făcut, atunci probabil că Uniunea Europeană va avea până la urmă 56 de judecători Uh, care fiecare până la urmă va ajunge să se pronunțe în 25 de spețe pe an. Dar să ne gândim că la Curtea Europeană de Justiție uh, este vorba de un număr mult mai mare de procese pe an. La Curtea Drepturilor Omului sunt doar 900 pe an. Deci uh, Sigur că trebuie să existe un criteriu de evaluare pe care noi toți ar trebui să respectăm și politicienii și președintele unui stat și deputații și judecătorii ar trebui să aibă până la urmă criterii de evaluare. Productivitatea nu poți să uh, o judeci decât din uh, rezultatele pe care fiecare persoană le poate prezenta. Eu nu mă teme de un asemenea criteriu de evaluare și vreau să vă asigur, uh, doamnă deputat, stimate colegi, stimați colegi, eu uh, mă dedic întru totul acestui mandat. Eu nu mai am alte activități de pildă de avocat din momentul în care am fost ales în Parlamentul European. Pentru că eu cred că uh, nu poți să respecti o anume legislație într-un loc și în uh, alt loc după aceea să mai ai și clienți uh, privați eventual care să aibă interese care să intre în conflict cu mandatul meu de eurodeputat. Tocmai de aceea eu am renunțat la acea activitate. Eu cred că ar trebui să ținem seama de un număr mediu de hotărâri care sunt pronunțate pe an de către judecători. Și, și în Portugalia se vorbește despre necesitatea de a măsura productivității și de hotărârile care sunt pronunțate pe an. Și cred că această situație, 25 de asemenea soluționări pe an, de către un judecător, cred că ar fi uh, rezonabil. Există, uh, sigur că uh, multe spețe care apar în fiecare an și dacă există personalul necesar, se poate ajunge și la pronunțări mai rapide. În primele luni ale acestui an Um, curtea um, a um, putut să uh, rezolve 70 de spețe în uh, plus față de cât se estimase. Deci este o, un exemplu. Deci, unii spun acum că dacă și Consiliul a decis uh, o majorare a numărului de judecători, Ehm, vreau să precizez că nu este de fapt o decizie pur și simplu a Consiliului, pentru că Parlamentul are dreptul de codecizie. Altfel, ehm, nu am face decât eh, să ne jucăm aici, dar eh, cetățenii europeni eh, nu ehm, de asta ne-au ales în Parlament. Noi suntem instanța cea mai legitimă din punct de vedere democratic, uh, pentru că am fost aleși prin vot secret și vot direct de către cetățenii europeni. Și după aceea mai e o chestiune pe care până acum nimeni nu a reușit să mă explice convingător. Dar există aici uh, plata uh, unor uh, daune pentru uh, proceduri tergiversate. Uh, eu cred că trebuie să existe și o legătură de cauzalitate între o hotărâre care a fost uh, tergiversată și plata de daune. Eu cred că uh, nu uh, există multe întârzieri pe plan european și nu trebuie să construim aici uh, spețe uh, și studii de caz. Eu cred că uh, poate cineva um, când a prezentat această preocupare a noastră, a crezut că noi dorim să reducem numărul de judecători. Nu este vorba nici de cum de un asemenea demers. Ne dorim un număr majorat de judecători. Dar uh, eu cred că uh, trebuie să acordăm audiență tuturor celor care uh, doresc să aibă o poziție constructivă. Um, eu, în calitate de deputat și de cetățean, cred că dacă uh, există o problemă la nivelul Curții Europene de Justiție, ar trebui să le dăm posibilitatea să se pronunțe judecătorilor și președintelui Curții Europene de Justiție. Deci, uh, ceea ce a fost prezentat aici ca un fapt uh, trebuie să fie analizat. Eu cred că trebuie să decidem în legătură cu o cauză care pe viitor să dea rezultate. Poate că și noi vom putea fi măsurați pe viitor uh, în baza acestor rezultate. Pentru că și tratatul de la Lisabona, de fapt, uh, este favorabil înființării unor instanțe judecătorești specializate uh, eu găsesc că instanțele specializate um, dau rezultatele cele mai bune pentru că sunt competente în legătură cu tematica asupra căreia trebuie să se pronunțe. Deci, um, nu cred că uh, singura instanță specializată care uh, a existat în uh, Uniunea Europeană ar trebui să fie desfințat. Aș vrea de asemenea să precizez că nu um, uh, sunt de acord cu opinia unui coleg în sensul că în trecut am fi fost uh, favorabil și că acum spunem nu în legătură cu uh, majorarea numărului judecătorilor. Dacă acum am spune nu, asta ar însemna că uh, respingem majorarea 28 uh, de judecători. Cred că nu putem să uh, acționăm în baza unor supoziții de natură politică și juridică. Trebuie să analizăm problematica în profunzime înainte de a ne pronunța. Deci, uh, colega Hautola, pentru care am o mare admirație, a spus că 28 judecători noi, dacă îi acceptăm, atunci ar trebui să fie uh, 14 femei printre ei nu pot decât să fiu de acord cu această propunere, pentru că și în Portugalia am îmbrățișat ideea unei reprezentări paritare. Da, există chiar în justiția din Portugalia ă, poate mai multe femei ă, decât bărbați. Susțin această idee, dar acum nu luăm o decizie în acest sens. Deci, eu cred că Uh, putem susține egalitatea de șanse uh, între bărbați și femei și în Parlamentul European și la Curtea Europeană de Justiție, dar nu aceasta este decizia pe care trebuie să o luăm acum. Uh, ne dorim un număr suplimentat cu 28 judecători Ehm, când cu câțiva ani în urmă discutam despre majorarea numărului cu 12 judecători. Acum ajungem la 28 numai pentru că la nivelul Consiliului ehm, reprezentanții statelor nu au putut să se pună de acord. Dar este o cheltuială suplimentară mare pentru contribuabil. Eu cred că parlamentarii trebuie să aibă dreptul să uh, respingă la un moment dat o asemenea majorare a costurilor. Trebuie să facem o analiză a costurilor uh, amănunțită și să nu luăm lucrurile drept uh, bune și definitive doar pentru că așa ne-au fost furnizate. Eu cred că trebuie să nu ne temem de a asculta opinia judecătorilor de la Curtea Europeană de Justiție. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. În ce privește propunerea de a asculta pe judecători sau în legătură cu modul în care ar trebui să procedăm pe viitor, cred că uh, coordonatorii vor trebui să discute această problemă mâine pentru că se pare că este o chestiune destul de complicată și va trebui să ajungem la un moment dat la un acord um, în ședința coordonatorilor vis-a-vis -vis de această propunere. Aș dori doar să spun, în, să-i spun doamnei Hautala, că a existat o informație uh, în legătură cu uh, termenul uh, până la care cetățenii primesc până la urmă o hotărâre din partea Curții de Justiție, că unii au trebuit să aștepte 4-5 ani. Deci, um, eu cred că uh, acesta a fost mai degrabă un zvon care nu s-a bazat pe, uh, pe o situație reală. Pare rău că doamna Regner nu este uh, acum prezentă. Poate că dumneavoastră sunteți mai bine informați decât mine, dar informația că uh, la nivelul curții uh, oamenii nu ar fi de acord cu propunerea de reformare um, mi se pare incredibilă, este oricum o noutate pentru mine. Doamna Delvo dorește să adauge ceva. Da, aș vrea doar să adaug că ă, textul nu prevede ă, ca și curtea să se pronunțe. Aici este vorba de articolul 241 care spune că trebuie să consultăm curtea și ă, există o discuție la nivelul curții, deci ca și când curtea va face o propunere, deci ca un fel de aviz din partea curții pentru Parlament și pentru Consiliu. Știm că există și alte sugestii uh, făcute de către judecătorii uh, din prima instanță, dar oricum curtea uh, va formula um, acel aviz și va fi o poziție oficială. Deci, sigur că judecătorii trebuie să discute între ei. Noi am făcut o vizită pe care eu apreciez ca fiind o vizită oficială la Luxemburg și ne-am întâlnit cu toți judecătorii de la curte și cu cei de la uh, tribunal și uh, singura opinie uh, pe care am ascultat-o până la urmă a fost cea a președintelui curții. Nu ni s-au expus și puncte de vedere divergente. Deci eu cred că noi uh, trebuie să menținem contactul cu instituția. Dacă la nivelul acestei instituții există opinii divergente, Sigur, și la nivelul Parlamentului există poziții divergente, dar până la urmă poziția oficială va fi cea care pleacă din instituție. But shortly, yes. But, eh, eh, eh, care... Da, o foarte scurtă intervenție, estimată colegă Delvo. Inițiativa oficială este în mâinile Curții Europene de Justiție, dar situația este cât se poate de complexă. Și eu, de ce să nu îi ascultăm pe judecătorii care vor fi afectați de către problema pe care noi dorim să o rezolvăm? Ce obiecții aveți dumneavoastră? Mie mi se pare îngrijorător că uh, noi am putea să exercităm o presiune în uh, sensul de a nu-i asculta pe cei care vor fi direct afectați. Eu cred că putem să uh, obținem și într-o manieră informală opiniile lor pentru a le cunoaște și pentru a decide după aceea. Dar dacă din start refuzăm ideea de a asculta ă, pe judecător, ă, asta pe mine mă îngrijorează și îmi creează rezerve. Ă, mă îngrijorează faptul că la nivelul Parlamentului există opoziție față de inițiativa de a-i asculta pe judecători. Care ar fi problema? Uh, ok. Uh, would it be would it be possible for the Bine, domnul președinte. Ar fi posibil ca raportorul să organizeze o reuniune cu raportorul din umbră la Strasburg pe 28 aprilie Da, dacă nu se poate face la Strasburg, am putea să o face aici, la Bruxelles, dacă nu putem la Strasburg? Propunerea este să se țină pe 28 aprilie și atunci este săptămâna la Strasburg. Yeah. În principiu, sim, eu vou providenciar a organização de... În principiu, da, dar o să vedem exact cum să mă organizez, spune domnul raportor. Okay, so uh, this would be... Președintele. Bun, acesta va fi pasul următor și vom discuta cu siguranță ace, acest subiect și în cadrul reuniunii coordonatorilor. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, putem să trecem la punctul 6 și anume un uh, proiect de raport privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri. Îi dau cuvântul doamnei Le Grip, care este raportor. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Astăzi ajungem la cel de-al treilea schimb de opinii cu privire la propunerea de directivă privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri confidențiale nu, zise și secrete comerciale. Vă reamintesc că am depus proiectul de raport la secretariatul comisiei noastre jurii pe 10 februarie. Toate versiunile lingvistice ale acestui proiect de raport sunt uh, disponibile de trei săptămâni deja. Cu toții, dacă ați dorit, ați putut să vedeți despre ce vor în raport, așadar am să încerc acum să justific principalele argumente pe care le-am dezvoltat în acest proiect de raport. Pentru început, am mai spus acest lucru, dar îl reamintesc, vreau să spun că am privit cu ochi destui de bun proiectul de directivă care a derivat din um, um, munca serviciilor Comisiei Europene. Mi s-a părut că a fost o bază de lucru utilă, însă am încercat uh, să completez, să lămuresc, să îmbunătățesc uh, uh, textul în anumite părți ale, ale sale și n-am încercat să strică echilibru și să-i schimb uh, obiectivul, care este tocmai protecția know-how-ului acestor uh, profesioniști, adică să le dăm uh, mijloacele necesare întreprinderilor europene pentru a se apăra împotriva utilizării, a dobândirii și a divulgării ilegale a informațiilor comerciale uh, confidențiale. Ideea de bază era aceea de a crea un soclu juridic comun, european, o înțelegere comună a noțiunii de secrete comerciale. Um, aceasta să vedem ce înseamnă și să vedem care ar fi instrumentele pe care le-ar putea furniza întreprinderilor în ceea ce privește uh, siguranța schimburilor lor de informații. Desigur, aceste schimburi de informații sunt absolut esențiale, necesare pentru a continua să favorizăm um, um, dezvoltarea economiei cunoașterii, care este o marcă specifică a Uniunii Europene. Așadar, se creează prin această crearea unui, unui uh, climat de încredere și de securitate în care să se poată stabili relații de colaborare. Aș dori să menționez și domeniul de aplicare, de competențe în care ne aflăm. Este vorba de o directivă care propune măsuri civile împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale a secretelor comerciale. E vorba de acțiuni, de măsuri civile, pentru că aceasta este competența noastră. Textul pe care îl propune Comisia impune limitele răspunderii pe care o dețin uh, cei care ar ajunge să utilizeze mijloace necinstite pentru a dobândi acest know-how. E clar așadar că nu este vorba, cel puțin așa înțeleg eu lucrurile, re, repet acest lucru, că nu este deloc vorba să exoneleze um, competențele lor legate de transparență și de transmitere de documente. Deci do, întreprinderile nu sunt exonate de această răspundere. Apoi, informațiile care sunt transmise autorităților publice trebuie doar protejate când e vorba de utilizarea ce ar putea fi făcută ulterior. De exemplu, dacă o întreprindere, în cazul uh, unui uh, răspuns la o, o cerere de apel uh, în cadrul unei licitații, unui contract public, dacă în cadrul uh, ofertei sale trimite informații care să um, fie în cadrul acestui uh, Uh, aceste oferte pe care o face, atunci uh, se așteaptă ca autoritățile publice respective să respecte obligațiile juridice în ceea ce privește confidențialitatea. Cred că acest lucru este cumva de la sine înțeles, dar îl reamintesc uh, cu precădere în amendamentul cu numărul 5. Această obligație de confidențialitate din partea autorităților publice este acoperită și de alineatul 3 de la articolul 3. Am încercat, de asemenea, să lămuresc uh, textul, să-l ajustez pentru a elimina anumite lacune pe care le-am observat, în special articolele 2, 3 și 4, care uh, erau uh, consacrate definiției secretului comercial și definiției um, acestor concepte de dobândire, utilizare și divulgare. Și am propus um, un termen de apel comun de trei ani. În propunerea inițială Uh, de directivă prezentată de Comisia Europeană, termenul acesta era stabilit la un an, maxim doi. Minim unul, maxim doi. Dar uh, mie mi se pare că termenul acesta este prea scurt. Eu propun unul de trei ani, care, după părerea mea, ar permite solicitantului să aibă mai mult timp pentru a-și uh, pune la cap, pune cap la cap un dosar care s-ar putea să fie complex, astfel încât să poată să se prezinte în fața instanțelor, autorităților judiciare, cu un dosar, cu o cauză completă. Așadar, am impus acest termen de cale de apel de trei ani, mai lung decât cel propus de comisie. Acesta pentru mine reprezintă un element de bază al acestui soclu juridic comun. Ca, și mie mi se pare că acesta ar permite să se faciliteze Um, înțelegerea schimburilor în cadrul uh, transfrontalier și evitarea um, căutării instanței cele mai favorabile, forum shoppingului. Dispozitivul, așadar, se va baza pe dreptul fiecărui stat membru în materie civilă și comercială. Pentru că, de fapt, despre asta este vorba, acesta este domeniul de competențe în care ne aflăm. Așadar, uh, va depinde de dreptul civil și comercial al fiecărui stat membru, acolo se vor identifica practicile ilicite. Aici însă aș dori să reamintesc o consolidare a poziției companiilor în lupta lor împotriva act actelor de concurență neloială cu care um, ar putea să se confrunte, pentru că există anumite excepții prevăzute în mod explicit la articolul 4 pentru ca Uh, acesta să nu se transforme în, uh, într-un fel de paravan pentru cei care ar folosi practici, care ar contraveni um, practicilor comerciale cinstite. Acestea le menționez în, în amendamentul 7. Doresc de asemenea să specific faptul că proiectul de text despre care vorbim astăzi din punctul meu de vedere, nu va contraveni respectării drepturilor și libertăților fundamentale. Este un lucru, evident, foarte important și am dorit să păstrez și să consolidez aplicarea excepțiilor de prudență, de precauție, pe care deja le stipula, le stipula în comisiei. Și mă refer aici, în special, la respectarea libertății de informare și de exprimare. Așadar, am îmbogățit uh, articolul 4 inițial, sugerând câteva precizări și, de asemenea, am sugerat și niște considerente mai clare, mai explicite. Este evident pentru mine că vitalitatea unei uh, societăți se, măsură în, se măsoară în dinamismul uh, presei și în libertatea exprimării și a Uh, informării. Acestea ar trebui să prevaleze. Și în niciun caz textul acesta n-ar trebui să uh, permită vreo atingere a articolului 11 a Cartei, Cartei pentru Drepturile Fundamentale. Am dorit, de asemenea, să um, se facă o utilizare legitimă a libertății de informare și de exprimare chiar dacă acest lucru ar putea să contravină pe locuri um, conceptului de secrete comerciale. Am dorit să precizez în amendamentul meu 7 că precizarea surselor este indispensabilă. De asemenea, un lucru la fel de important, am propus ca măsurile de precauție prevăzute la articolul 4 din uh, propunerea Comisiei să se extindă și la posibile măsuri penale care ar putea să fie incluse în deplină libertate de către statele membre în transpunerea directivei pe care ar trebui să o facă. Statele membre ar putea, de exemplu, să dorească să meargă mai departe și să ia și măsuri legale prin dispozițiile lor legislative care ar transpune directiva despre care vorbim am dorit, uh, dacă îmi permiteți, să uh, salvez măsurile de salvare, să păstrez măsurile de precauție, pentru a se evita o eludare a acestor măsuri de precauție care sunt enumerate explicit la articolul 4 printr-o utilizare a unei ramuri de drept care n-ar fi acoperite de domeniul de aplicare a directivei. Este vorba aici de un mecanism, um, să-i spun, uh, dublat, o repetare a ceea ce am făcut anterior când a fost vorba de transpunerea directivei privind serviciile și acolo am prevăzut un astfel de dispozitiv juridic. termin cu această, acest capitol al uh, măsurilor de precauție de la articolul 4 pe care am dorit să le păstrez, să le stabilizez, să le Mm, consolidez, să le consacru, dacă vreți, mm, pentru că am auzit o serie de uh, îngrijorări, de preocupări, de anumite segmente ale societății civile, în rândul anumitor asociații și, de asemenea, și în presă. Mm, e clar că trebuie să ascultăm aceste preocupări care sunt exprimate și atunci am încercat să-mi aplec uh, urechea și la acestea. De asemenea, am dorit să acord o protecție concretă la dreptul la un proces um, echitabil și la principiul contradictorialității. Am, uh, m-am referit aici la proceduri judiciare. Articolul 8 din propunerea comisiei mi se părea că merge cam prea departe când era vorba de protejarea secretului comercial, secretului de afaceri am depus mai multe amendamente, în special 31, 32 și 33, care își propun să garanteze că părțile la un proces vor avea acces minim garantat la totalitatea audierilor și probelor din proces, astfel încât să se respecte dreptul la un um, proces um, echitabil și să se respecte principiul contradictorialității. Vă reamintesc că aspectele procedurale nu se referă decât la cauzele unde este vorba de dobândire, utilizare și divulgare presupus ilegală și că garanțiile minime um, prevăzute nu fac atingere uh, dorinței statelor membre care ar putea, în cadrul procedurilor lor um, juridice, să protejeze secretele de afaceri. Însă, um, trebuie să se facă această precizare, să se respecte aceste două principii uh, al dreptului la un proces uh, echitabil și principiul contradictorialității. Nu vreau să mă lungesc prea mult, cam acestea ar fi, domnule președinte, principalele modificări uh, sau adăugări pe care am vrut um, să le aduc um, textul și să le prezint acestei comisii. Acum, în ceea ce privește calendarul, foarte pe scurt, după care voi trece la un subiect care deocamdată nu este inclus în proiectul de raport, dar uh, pe care îl consider uh, foarte important. Întâi, calendarul. Proiectul de raport a fost uh, pus la dispoziția membrilor acestei comisii de mai multe săptămâni și am propus în acest sens ca termenul de depunere a amendamentelor să se termine pe 26 martie. Presupun că deja mai mulți au început să lucreze la proiectele de amendamente. S-ar putea um, ca la o nouă reuniune a acestei comisii uh, să discutăm aceste amendamente. Probabil că va fi la jumătatea lunii martie și mă, aprilie, mă scuzați, și poate că atunci uh, vom putea să vedem uh, cum stau lucrurile la luna din mai. Înainte de a încheia, domnule președinte, dacă îmi permiteți, aș vrea să reamintesc un subiect care făcea parte din uh, ceea ce am discutat în audierea publică pe care a organizat-o Comisia Jurii, tocmai dedicată uh, acestui subiect, pe 26 ianuarie. Este vorba despre mobilitatea profesională a um, lucrătorilor uh, calificați și um, inovatori. Uh, nu am uh, integrat eu amendamente și, sau uh, contribuții în acest sens. Nu le-am inclus în proiectul de raport, pe de o parte, pentru că eu consider că încrederea și securitatea create de tocmai ideea de a se construi un soclu juridic comun va favoriza mobilitatea profesională și, pe de altă parte, pentru că știu că anumite grupuri politice vor fi suficient de productive în acest sens. Mă gândesc doar că unele garanții deja sunt prevăzute. Acestea asigură că această creare a unui soclu juridic comun în ceea ce privește uh, sectorul acesta profesional nu reprezintă deloc un obstacol în calea mobilității lucrătorilor. Există argumente care, pe care poate voi apuca să le aduc în discuție dacă voi răspunde colegilor care ar dori să intervină. Și acum mai este vorba de protejarea inovării, de protejarea competitivității întreprinderilor noi, care reprezintă o, un element cheie al competitivității economiei europene. Știm cu toții că informația reprezintă carburantul mm, de care are nevoie economia cunoașterii și atunci noi o să încercăm din greu să prezervăm uh, echilibru între um, nevoia de a proteja informațiile și, pe de altă parte, nevoia de a circula aceste informații în spațiul european. Aștept cu nerăbdare intervențiile, contribuțiile colegilor și sper că vom putea să facem progrese fructuoase, constructive, împreună cu raportorii din umbră și alți colegi interesați. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Uh, before giving the floor... Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul uh, membrilor, aș dori să subliniez faptul că termenul de depunere a amendamentelor este 26 martie la ora prânzului, la 12. Este o tradiție bună acestei uh, um, comisii să fim uh, în urmă cu programul Așa că dacă aveți intervenții, vă rog să fiți conciși. Domnul Coferati. Grazie Presidente. Ringrazio la relatrice per il riassunto che ci ha fatto. Con la... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnei raportor pentru rezumatul uh, pe care l-a făcut al raportului său, pentru că ne-a prezentat principalele amendamente. Aș dori și eu să fac câteva comentarii, unul cu caracter mai general. Am luat parte la dezbateri și din alte um, comisii, în special în acea privind piața internă, când este vorba de propunerea aceasta uh, a Comisiei, poate fi văzută ca una destul de conservatoare. Noi însă ce ar trebui să facem ar fi să stabilim standarde, nu doar care să fie în beneficiul companiilor, ci în uh, care să reprezinte și un mecanism de reglementare a pieței. Trebuie să fim foarte prudenți, foarte atenți, să nu transformăm termenul de protecție în autarhie. Ar trebui, în schimb, să facem ca uh, protecția să fie sinonimă cu concurența loială. Și există aici um, unele aspecte care sunt mai importante decât altele. Și subiectul uh, cel mai delicat este legat de locurile de muncă, mai ales cele de nivel ridicat. E vorba de designer care caută inovare, creativitatea lor este esențială. Dacă nu protejăm cum trebuie aceste profese, nu doar că um, sunt, lucrăm în detrimentul lor, însă um, nu putem să contribuim la competitivitatea pieței muncii. Dacă nu recunoaștem valoarea creativității, atunci s-ar putea ca, fără să vrem, să aducem atingere uh, nu doar persoanelor respective, ci și companiilor pentru care lucrează. cred că este foarte important ca acest tip de activitate conceptuală de creație să fie tratat astfel încât să îi se acorde o valoare. Trebuie să reglementăm astfel încât aceste persoane să poată să fie inovatoare. Trebuie să le acordăm ocazia de a crea o valoare adăugată. Este un subiect foarte sensibil, pentru că vorbim despre creativitate și uh, intelectuală, dar poate să ducă și la productivitate industrială în toate sectoarele. Nu e vorba doar de producția de bunuri și de prestarea de servicii. Cred că trebuie să examinăm și reacția autorităților publice care Um, se ascund după argumentul confidențialității pentru a dispune de mai multă discreție în activitățile lor. Însă, în felul acesta, sistemul poate fi expus riscului de intervenție externă mai ales când e vorba, de exemplu, de licitații publice, de contracte publice de amploare. Ei bine, sunt subiecte foarte sensibile pe care trebuie să le tratăm cu prudență. Desigur, pe măsură ce dezbaterea continuă, o să examinăm detaliile mai amănunțit. Dar sunt optimist uh, în legătură cu soluțiile care sunt propuse. Există și o limitare a perioadei de prescripție, care mi se pare și asta un subiect foarte delicat. Se pare că prin prelungirea perioadei, prin prelungirea termenului, poate că această prelungire ar părea să fie un lucru bun. Însă, cred că propunerea comisiei este foarte interesantă. Pentru că ne-ar permite să avem mai mult timp să căpătăm mai multe cunoștințe, însă trebuie să ne aducem aminte că atunci când uh, apare o situație ilicită, reacția trebuie să fie rapidă. Pe măsură ce timpul trece, într-adevăr, un dosar poate fi construit mai bine, însă și costurile cresc și s-ar putea ca și pagubele să um, crească. Ci sono nel frattempo evidenziati. Credo che per questa ragione sarebbe forse più utile orientare. Și acesta ar putea să creeze probleme suplimentare, așadar cred că ar fi mai util dacă am revenit la propunerea Comisiei Europene mai degrabă decât la propunerea Consiliului. Pentru că eu cred că ar fi probleme majore dacă s-ar mări uh, valoarea pagubelor provocate. Mulțumesc. <clears throat> Mulțumim, doamna Redea. First of all, I... În primul rând aș vrea să mulțumesc doamnei raportor suntem într totul de acord că în domeniul excepțiilor și limitelor e nevoie de a face mai mult pentru a proteja drepturile fundamentale, dar sunt de acord și cu domnul Coferati. Nu suntem într totul de acord cu evaluarea pozitivă a proiectului de directivă, pentru că, <clears throat> în sensul mai bun în legiferare, având în vedere că deja dispunem de protecția secretelor comerciale la nivelul statelor membre, Directiva ar trebui să însemne ca până la urmă să existe mai multă certitudine legală pentru toți cei implicați. Și aici avem niște îngrijorări concrete. Aș vrea să mă refer doar la câteva dintre amendamentele pe care o să le depun. În acest sens, mai întâi în ce privește definiția informațiilor care trebuie să fie protejate, lipsește concentrarea pe partea de informații de afaceri cu adevărat novatoare nu există o concentrare clară pe genul de informații care să fie păstrate secrete pentru că, într-adevăr, are un potențial de inovare. Nu e o excludere clară a informațiilor pe care companiile trebuie să le dezvăluie pentru a uh, îndeplini diverse obligații de reglementare. Au existat cazuri în care în statele membre guvernele n-au putut să dea răspunsuri uh, la solicitări legate de libertatea de informare pentru că ar fi însemnat dezvăluirea de informații de la unele societăți comerciale private. Astfel de cazuri sunt problematice atunci când e vorba de problema libertății de informare. Prin urmare, în astfel de situații, statele membre ar trebui să poată menține definițiile mai concrete pe care le au în vigoare în unele situații. Același lucru e valabil pentru lista de excepții și limitări unde lipsește interesul public clar sau excepțiile legate de sănătate sau mediul înconjurător, unde dezvăluirea de informații în interesul public de către așa numiți whistleblower să nu poate fi considerată o dezvăluire ilegală a secretelor comerciale n-ar trebui să existe o cerință de legitimitate pentru exercitarea dreptului la informare în ce privește drepturile fundamentale care trebuie să fie respectate fără niciun fel de calificare și, în fine, nu vedem protecție suficientă a drepturilor lucrătorilor sau a drepturilor reprezentanților lucrătorilor în lista de excepții și limitări. În această privință special ne temem că propunerea Comisiei s-ar putea să aibă efecte de descurajare asupra mobilității lucrătorilor pe piață. Vom prezenta unele modificări, unele amendamente care să reprezinte îmbunătățiri în această privință. În primul rând, în ce privește perioada de prescriere, sunt de acord cu domnul Coferati, probabil pe baza propunerii comisiei ar fi recomandabil, cel puțin când vorbim de acțiune împotriva unor foști angajați sau angajatori, perioada maximă de prescriere să fie de un an de asemenea, credem că trebuie să existe unele forme de compensare pentru cine e acuzat pe nedrept. Dacă cineva e acuzat pe nedrept de a fi dezvăluit un secret comercial și suferă pagube economice sau în ce privește reputația, să existe despăgubire. Important pentru protejarea IMM-urilor împotriva unor cazuri în care mari companii ar putea să utilizeze acest instrument pentru a le ține în afara pieții doar uh, faptul că au mai multe resurse disponibile ca să se adreseze unei instanțe și, în fine, niște observații în legătură cu limbajul folosit în propunerea comisiei. Nu credem că e idee bună să se vorbească despre încălcare și nu despre <clears throat> dezvăluire ilegală la secrete comerciale, pentru că în trecut Comisia a considerat că secretele comerciale nu fac parte din drepturile proprietății intelectuale și de obicei în engleză infringement Infracțiunea e un termen utilizat în acest context. Am vrea și unele clarificări din partea Comisiei, eh, fiind reprezentanților în sală, pentru că secretele comerciale nu ar trebui să devină parte a drepturilor de proprietate intelectuală atunci de ce la negocierile privind TTIP se includ la proprietate intelectuală aceste secrete comerciale. Poate ne dau clarificări, mai ales având în vedere că unele state membre ale Uniunii consideră secretele comerciale ca parte a proprietății intelectuale, majoritatea statelor membre nu, unele le au legiferat ca parte a legislației privind concurența neloială, dar întrucât există această utilizare a limbajului legat de proprietatea intelectuală, am dorit informații în legătură cu negocierile Tratatului Transatlantic TTIP, e clar că e o confuzie care impune clarificări și să vedem dacă sau nu directiva utilizează baza legală adecvată sau nu. Deci m-aș bucura foarte mult dacă reprezentanții comisiei ar comenta și de asemenea în legătură cu rolul uh, și locul uh, secretelor comerciale în negocierile TTIP. Mulțumesc, uh, domnul Ragnar. acum. Благодаря, господин председател. Уважаеми... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Aș vrea să-i mulțumesc domnule Grip pentru eforturile depuse pentru propunerea exhaustivă. Sunt de acord cu poziția și anume că nu e necesar să se facă o schimbare completă a propunerii comisiei. Toate acestea e nevoie de unele modificări care să facă documentul final mai ușor de înțeles și mai ușor de aplicat. Doar așa putem garanta finalizarea proiectului. Sprijin poziția domnului Grip de a face mai concret uh, noțiunea de secret de afaceri, informațiile comerciale și ce ține de activitatea unei întreprinderi trebuie să se bucure de protecție. Trebuie să ne gândim și la <clears throat> protejarea lucrătorilor, pentru că adesea e greu ca ei să știe exact ce e secretul de afaceri. Un secret comercial, întreprinderea trebuie să definească ce informații dezvăluite lucrătorilor reprezintă sau nu secretul uh, de afaceri să informeze în timp util. De asemenea, armonizarea regulilor a termenelor comune de recurs, începând cu care se socotește termenul, sunt de o importanță deosebită pentru a avea reguli uh, aplicate uniform în întreaga Uniune Europeană. Cu toate acestea, nu sunt sigur că termenul de trei ani ar fi suficient, pentru că unele state care propun un termen mai îndelungat și deci o protecție suplimentară ar fi obligată să coboare ștacheta. Cred că e mai bine să le lăsăm la libertatea statului membre definirea unui termen de la 3 până la 6 ani. Mulțumesc. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnul Mariniu Pinto. Eu chiar felicitar uh, relator, relatora. Uh, că... Aș vrea să o felicit pe doamna raportor pentru prezentarea pe care am ascultat-o se pare că a făcut o treabă foarte bună și totuși am unele reținere în legătură cu diverse aspecte. Aș uh, avea nevoie de unele clarificări în legătură cu diverse aspecte. În lumea contemporană există oameni a căror sarcină este să apere secretele, dar sunt alții a căror profesie constă tocmai din încălcarea acestor secrete, din dezvăluirea secretelor. Și întreaga logică a secretelor sau a secretului duce la protecția unor informații care uneori sunt esențiale pentru viața comunității. Există ziariști căror funcție reală în societatea democratică e tocmai să încalce caracterul secret. Deci dacă vrem să facem ceva ilicit, ilegal sau excesiv de protejat în secretele comerciale, n-ar trebui să facem acest lucru într-o astfel de manieră, încât să mobilizăm Uniunea Europeană și aparatul ei legal să apere chestiuni care țin mai degrabă de interesul privat. Există informații care nu periclitează grav interesul legitim al unei societăți comerciale, dar sunt informații pe care companiile vor să le țină ascunse de public, să nu i fie aduse la cunoștință din diverse motive. Și cu toate acestea, de multe ori există un interes al publicului de a afla informațiile respective, De trebuie să garantăm importanța activității jurnaliștilor în acest context. Trebuie să definim mai bine conceptul de interes public în actualul context. Putem uh, proteja secrete doar în interesul publicului, chiar dacă secretele provin din exercitarea unui interes privat. Dar avem nevoie de conceptul de interes public pentru a nu pedepsi dezvăluirea acestui gen de secrete. Ar trebui să vegem ca ziariștii de investigație și presa liberă să-și poată face treaba care de multe ori constă în încălcarea secretelor pe care vor să le apere alții. Mulțumesc. Uh, thank you. Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul Jean Bergevin din partea Comisiei. Thank you, Chair. Mulțumesc. Comisia salută proiectul de raport uh, din partea domnului raportor și o felicită în ce privește faptul că are în continuare o abordare echilibrată, așa cum am avut și în propunerea originală pe care am înaintat-o. Doamna raportor s-a referit la opt domenii. E un singur domeniu asupra care aș vrea să atrag atenția unde avem probleme cu modificările propuse, amendamentele 4 și 17 respectiv. Considerăm că ele ar putea să aibă efectul limitării principiului general al libertății de creare independentă și de reverse engineering la bunuri dobândite și examinate în mod legal. Cu toate acestea, principiile respective sunt o importanță fundamentală pentru o piață unică cu adevărat concurențială care să stimuleze inovarea. E nevoie de concurență și inovare. Se spune că rezultatele inovatoare care nu sunt protejate de niciun fel de drept de proprietate intelectuală și sunt dobândite prin mijloace oneste, ar trebui să fie utilizate liber de alții în uh, beneficiul performanței economice a întregii Europe și în interesul consumatorilor. După părerea noastră, acest amendament ar putea să creeze o nouă barieră în utilizarea informațiilor și cunoștințelor obținute prin mijloace oneste, fără încălcarea vreunei dispoziții de legislație contractuală. Important aici să se înțeleagă, așa cum a prezentat domnul Grip, care a ridicat chestiunea concurenței neloiale, Amendamentul 17 modifică articolul 4 unde e vorba de achiziția ilegală a unui secret comercial care de fapt a fost dobândit prin mijloace oneste, fără încălcarea vreunei dispoziții contractuale, dacă acea poziție servește unui scop care e privită ca fiind contrară practicilor comerciale oneste și subliniez, servind unui scop. Această formulare pentru care cum arată că dacă există ceva ilegal, nu e în achiziția sau dobândirea respectivă, ci în comportamentul ulterior al celui care a dobândit informații. Deci tratarea de chestiuni care sunt în afara domeniului de aplicare a propunerii respective. Cred că aceasta e principala noastră îngrijorare. Aș spune de asemenea că ce e important de ținut minte este faptul că e o chestiune cu totul diferită la care pare să se refere aceste amendamente și nu țin de mandatul acestei propuneri, și anume dacă concurența e efectuată apoi ulterior într-o manieră neloială prin a face alegații incorrecte, prin a crea confuzie pe piață sau în mintea consumatorului. Cred că un astfel de comportament ar trebui să fie acoperit de reguli privind concurența neloială. Dacă sunt insuficient armonizate, e o problemă separată, dar cu siguranță nu acesta e contextul în care să ne ocupăm nu în proiectul actual. În rest, aș vrea să subliniez faptul că este singura problemă pe care o întâmpinăm cu amendamentele înaintate de doamna Grip, iar în general uh, salutăm diverse puncte pe care le-a ridicat <clears throat> și credem că a îmbunătățit uh, echilibrul textului. În ce privește unele dintre comentariile făcute de ceilalți deputați, aș vrea să subliniez din nou că directiva nu se amestecă în regulile existente care cer agenților economici să dezvăluiască informații către public sau autorități publice din motive care țin interesul public. Nu revocă, limitează sau în niciun fel schimbă accesul cetățenilor și organizațiilor societății civile din prezent la informații care le privesc sănătatea, mediul înconjurător sau alte informații relevante la nivel european. Aceasta se realizează prin regulamentul 149 din 2001. Protecția secretelor comerciale e în vigoare de mult timp în statele membre. Ce încercăm să facem cu această propunere este să o armonizăm, să clarificăm, să prevedem garanții adecvate, limitări adecvate și apoi și doar apoi să se recurgă la instanță. Nu vrem să mărim protecția și subliniez faptul că întregul domeniu de aplicare și scopul urmărit este de a asigura o mai bună armonizare, îmbunătățirea parteneriatelor uh, și inovării transfrontaliere cu parteneri privilegiați. Aceasta este principala ambiție a textului. În acest sens, considerăm că garanțiile și recunoaștem garanțiile care au fost menționate de către eurodeputați sunt de importanță deosebită și acest text le face și mai clare decât sunt ele în diverse state membre, ceea ce e adevărat și pentru libertatea de exprimare, la care s-au referit unele amendamente și unii vorbitori. În fine, domnule președinte, vreau să spun de asemenea că interfața între secrete comerciale și mobilitatea locurilor de muncă e extrem de importantă și, din nou, dacă noi nu schimbăm nimic aici. Lucrătorii sunt și trebuie să poată să aibă în continuare libertate de a schimba locul de muncă. Singura informație pe care nu vor putea folosi în noua funcție informație care și în prezent, prin legislațiile existente, <clears throat> sunt obligați să nu o utilizeze, să nu o dezvăluie, pentru că ar putea afecta plus valoarea a eforturilor depuse de angajatorul anterior. Considerăm de fapt, și am spus asta, Credem că e o posibilitate clar afirmată în evaluarea de impact că, având o mai mare claritate, așa cum se propune în prezentul text, sperăm să îmbunătățim mobilitatea muncii și să reducem um, recurgerea la clauze anticoncurențiale care predomină în domeniul de care ne ocupăm, de deci salutăm proiectul de raport uh, prezentat de doamna raportor și munca depusă de comisia dumneavoastră și așteptăm în continuare să vedem restul amendamentelor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc, doamna Rede. Aș vrea să întreb dacă cei de la comisie ar spune ceva despre negocierile TTIP. Scuze, doamna Rede, am, am uitat să vă răspund. Mai întâi ați spus două întrebări. Una, de utilizarea cuvântului infringement. E un termen utilizat pentru încălcare oricărei legi. Deci nu vedem ca fiind ceva specific care se țină de drepturile de proprietate intelectuală. În ce privește TTIP, chestiunea secretelor comerciale a fost întotdeauna acoperită în TRIPS, prin urmare, chestiunea întotdeauna e ridicată în discuțiile bilaterale. La capitolul de proprietate intelectuală de la TRIPS, iată de ce e menționat aici. Am spus și înainte și mai spun și la comisia dumneavoastră că, în mod clar, în prezent nu avem un achii european în acest domeniu și, în primul rând, să vedem ce va decide colegiuitorul cu această propunere. Deci, cinstit vorbind, în ce privește TTIP, acest lucru nu se va discuta decât în momentul în care va exista un act normativ în acest sens. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnule Grip, mai vrea să reacționeze acum? Nu? Foarte bine. If this is not the... Dacă nu încheiem această dezbatere aici și trecem la punctul 7, e examinarea unui proiect de aviz referitor la Tratatul Transatlantic, TTIP. Și o să-l invităm pe raportor domnul Fos. Înainte de a-i da cuvântul, aș vrea să subliniez faptul că, întrucât votul acest aviz e programat deja pe 16 aprilie, termenul limită pentru depunerea de amendamente este stabilit pe 26 martie la ora 5 după amiază. Deci într-o zi de joi. Domnule Fos, aveți cuvântul. Vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. În legătură cu acest aviz, care analizează în principiu două puncte. Mecanismul de rezolvare a litigiilor și celălalt punct că, care uh, este prevăzut în ultima frază, coerența de reglementare. Dar, uh, de fapt, mecanismul de rezolvare a litigiilor uh, adesea adus la discuții în contradictoriu. Tocmai de aceea, în documentul de lucru, am încercat să fiu mai amănunțit pentru a avea o contribuție eh, în legătură cu această chestiune. Întrebarea este, avem nevoie despre una, de un asemenea mecanism de rezolvare a litigiilor și dacă da, cum ar trebui să funcționeze acest mecanism cum ar trebui să fie uh, configurat. Discuțiile pe care le-am avut și în Parlamentul European și în schimbul de opinii din ultima noastră ședință uh, au fost uh, foarte diferențiate. Întrebarea era, um, pot fi respectate standardele democratice sau uh, vor fi ele limitate în vreun fel de acest mecanism și vor duce la comportamente care în diversele state membre ar putea să fie chiar interzise? Oare nu ar putea să rezolve litigiile instanțele naționale? Există, deci, opinii diferite uh, care um, um, ar trebui să reziste și la o analiză din perspectivă juridică. Dar, sigur, existând aceste critici, trebuie să încercăm să facem o analiză mai aprofundată. Uh, nu există neapărat, datorită practicilor de până acum, uh, o încredere ridicată vis-a-vis -vis de um, aceste instanțe de uh, aplanare a conflictelor și de rezolvare a litigiilor. Trebuie să um, uh, răspundem la întrebarea este sau nu nevoie de asemenea mecanisme. Dar eu cred că într-un stat de drept trebuie să putem rezolva problemele pe cale juridică. Trebuie să existe o structură care să rezolve aceste probleme. Nu cred că are rost neapărat să se încheie o, un acord internațional um, în baza căruia să fie posibil să apară probleme și noi să nu avem soluții pentru rezolvarea acestor probleme. Ca atare, răspunsul este favorabil. Da, este nevoie de un asemenea mecanism de uh, rezolvare a litigiilor și trebuie doar să ne gândim cum trebuie el să arate. Și am făcut propuneri într-o perspectivă pe termen mai lung. Trebuie să fie un fel de instanță, așa cum se discută și în Germania. Acesta cred că ar fi o, un instrument rezonabil. Dar conform opiniei mele personale, până la încheierea negocierilor pe marginea uh, TTIP, probabil că nu vom fi în stare să și înființăm una, o asemenea instanță pentru ca ea să fie funcțională. Tocmai de aceea poate că ar fi nevoie de o soluție tranzitorie și în acest sens am făcut o propunere în acest aviz invităm Comisia să evalueze eh, modul în care o asemenea instanță ar putea să fie creată, ce formă ar trebui ea să aibă pentru a exista totuși o instanță căreia să te poți adresa atunci când apar probleme. Ar trebui să valorificăm timpul de care mai dispunem până la încheierea acestui acord Uh, pentru ca, într-o perspectivă mai lungă, să fie înființate și aceste instanțe de mediere. Uh, ce ar putea să funcționeze ca mecanism tranzitoriu? Pentru că uh, nu cred că este viabilă ideea că un asemenea mecanism nu trebuie să existe că vor putea să fie rezolvate problemele oricum, pentru că în momentul în care ele vor apărea, ă, cu siguranță că ă, nu se vor găsi soluții. Sigur, ă, au fost făcute propuneri să fie invocate instanțele internaționale care funcționează deja, dar eu am încercat să evaluez aceste propuneri Um, într-o manieră cât mai obiectivă. Lucrurile nu vor putea să funcționeze pentru că, de fapt, aceste instanțe rezolvă problemele legate de drept internațional, iar um, organismele private nu au acces la aceste instanțe. Sigur, mai există și alte acorduri multilaterale care funcționează, dar um, nu uh, poate fi extinsă competența acestor instanțe de arbitraj internaționale, uh, pentru că uh, ele nu se referă strict la probleme de uh, investiții sau de liber schimb. Deci, ceea ce funcționează la noi în cadrul pieței interne comune ar fi comparabil, poate, cu modul în care vor trebui să fie rezolvate problemele legate de liber schimb. Dar și aici judecători, de fapt, trebuie să se pronunțe în legătură cu litigiile. Pot să apară probleme între state uh, între un investitor și un, și un stat. Uh, statul poate fi uh, părât și în asemenea situații ar putea să apară unele cumpăniri de natură politică, iar individul nu va avea posibilitatea să facă uz de dreptul individual. Chiar dacă el este convins că ar trebui să poată face acest lucru. Tocmai de aceea, pe, la nivel statal, este dificil de crezut că se va ajunge la soluții. Există și propunerea de a invoca instanțele naționale care ar putea să își asume asemenea competențe, dar și aici ajungem până la urmă din punct de vedere al sistemului juridic la o situație inegală atunci când conflicte internaționale trebuie să fie rezolvate de instanțe naționale, pentru că în asemenea situații se spune că decizii individuale um, pot fi rezolvate de către instanțele naționale, dar atunci când apare un litigiu între un investitor și un stat, uh, rezolvarea pe plan național nu poate să ducă decât la soluții complementare. Uh, atunci când legislația națională uh, este uh, suficient de cuprinzătoare. Din punct de vedere al dreptului internațional, însă, soluțiile nu pot fi clar orientate spre uh, speță. Iar instanțele naționale și ele trebuie să respecte standardele internaționale, iar dacă există un acord de liber schimb, el nu ar face obiectul neapărat unor uh, hotărâri naționale, pentru că nu țin de competența unui judecător național. Tocmai de aceea această uh, recurgere la instanțele naționale nu ar putea fi pe deplin satisfăcătoare. De aceea cred că pe termen lung ar trebui să ajungem la asemenea uh, instanțe de arbitraj în litigii comerciale care Ehm, ar putea să ducă la un export eh, al prevederilor specifice statului de drept în relații internaționale. Ar putea fi un model care să eh, funcționeze. Deci asemenea mecanisme ehm, de arbitraj și de rezolvare a litigiilor ar trebui să facă față specificului problematicii care poate să apară. Am încercat deci să propun o asemenea structură, să o sugerez, astfel încât să ă, se ă, înțeleagă că lucrurile ar trebui să evolueze ă, prin CETA. Deja lucrurile au fost perfecționate, dar este posibilă o modernizare suplimentară pentru ca mecanismul de arbitraj tradițional să poată să fie extins și să uh, contracareze problemele care pot să apară. Dacă aveți sugestii suplimentare, aș fi recunoscător să mi le faceți pentru crearea unor structuri care să fie independente, să nu poată fi influențate de părți care să ă, furnizeze până la urmă Uh, un model de comportament și de decizie pentru judecător, uh, astfel încât uh, competența lor să fie extinsă și asupra acestei problematici. Deci, putem găsi formule care să fie independente eh, de eh, influențele politice. Dacă, sigur, există voință în acest sens, astfel încât să poată exista inclusiv posibilitatea de apel în asemenea litigii. Și acestea sunt sugestiile pe care le fac în documentul de lucru în această propunere de aviz. Poate ultima chestiune în legătură cu coerența de reglementare, pentru că și aici poate să apară o problemă și aici discuțiile au fost în contradictoriu. Ă, au fost opinii care au spus că prin coerența de reglementare s-ar putea eventual ă, evita ă, intenția legiuitorului. Dar Ă, evident, acest lucru nu este permis. Deci, și din acest punct de vedere, cred că ar trebui să găsim soluții pentru a crea garanția că problemele care există să nu fie rezolvate politic, ci să poată fi rezolvate obiectiv pe principii de sine stătătoare. Cum spuneam, aș fi recunoscător dacă ați putea și dumneavoastră să contribuiți uh, prin propunerea de soluții. Eu sper ca propunerea mea de aviz uh, să găsească până la urmă susținere din partea dumneavoastră. Președintele, mulțumesc, domnul Căstă. Mulțumesc, mulțumesc, domnule Fos, pentru raportul dumneavoastră. Dreptul pozitiv este caracterizat prin voința de a uh, crea uh, dreptate socială. Deci eu cred că acest acord liber schimb TTIP uh, și instanțele de arbitraj trebuie să le măsurăm după modul în care vor reuși să contribuie la creșterea bunăstării pentru pături largi ale populației și pentru respectarea și îmbunătățirea standardelor sociale și ecologice. În legătură cu instanțele de arbitraj, vreau să spun că vă apreciez foarte mult, domnule Fost, dar cred că avem opinii diferite în legătură cu aceste curse de arbitraj. Pentru că noi, socialdemocrații, punem preț în mod special pe faptul că instanțele de arbitraj în istorie au fost înființate în state în care au existat principii de drept și pe de altă parte și de state care nu dispuneau de principii ale statului de drept. Sigur că acolo unde nu existau principiile statului de drept era nevoie poate de instanțe de arbitraj pentru cei care vin din alte state și care doresc să investească acolo. Și în legătură cu TTIP, ehm, există, de fapt, ehm, relații între parteneri ehm, care se bazează pe principii ale statului de drept. Ca atare, nu văd un argument pentru crearea curților de arbitraj. Eu cred că legislația trebuie să fie aplicată în mod egal pentru toți că nu trebuie create situații legislative excepționale. Aici, de fapt, ar fi vorba despre crearea unor curse arbitraj private pentru interese private, ceea ce încalcă interesele de fond ale statului de drept. Nu avem nevoie de instanțe speciale pentru vreun grup social pentru că Uh, nu există instanțe speciale care să apere uh, drepturile lucrătorilor sau instanțele altor grupuri legate de uh, interese ecologice, de pildă. De aceea, eu cred că aceste curs de arbitraj private um, um, nu ar veni nici în avantajul, nici în dezavantajul statului de drept. Iar acolo unde există curții de arbitraj, ele au și multe puncte slabe. Există un acces limitat al uh, opiniei publice la ele, nici în ce privește CETA nu există posibilitatea de a face apel la hotărârile curților de arbitraj, iar când ele sunt private, cred că încalcă și principiul statului de drept atunci când ele se pronunță ca un fel de justiție paralelă în interesul unor privați. Din acest punct de vedere se încalcă principiul statului de drept. Știți că un judecător specializat în drept constituțional din Germania consideră că înființarea unor curți de arbitraj uh, ar încălca sistematic statul de drept și dreptul internațional. Ar trebui să fim foarte atenți în legătură cu ideea de înființare a curților de arbitraj private pentru că ar putea ceda în felul acesta o parte al suveranității de stat. Și îmi mai pun și întrebarea dacă aceste curse arbitraj private uh, vor avea consistență în fața Curții Europene de Justiție. Ultima observație în legătură cu coerența de reglementare. Acest principiu ar trebui să influențeze deciziile democratice ale unor parlamente pentru că eventual propuneri legislative ar putea să fie discutate în niște grupuri restrânse. Eu nu înțeleg uh, astfel rostul unui stat de drept democratic. Eu cred că aici anumite societăți până la urmă uh, vor deveni uh, un fel de uh, grupuri subjugate ale politicilor de piață, ceea ce ar putea să însemne un risc pentru Europa. Mulțumesc, doamna Hautala. Mai Mulțumesc, domnule președinte. Cred că noi avem o mare responsabilitate în a analiza asemenea chestiuni cheie legate de TTIP și Cred că ar trebui să valorificăm uh, cea mai bună expertiză care există pe plan european din acest punct de vedere. Mă bucur că în propunerea de aviz, domnul Fos se gândește și la soluții alternative față de aceste curți private de arbitraj. Și e bine, pentru că, într-adevăr, există uh, un anume scepticism față de aceste formule. Sigur că ne dorim ca justiția să poată să funcționeze cel mai bine. Dar dacă ne gândim la modul în care lucrurile vor evolua pe viitor, cred că uh, modul de mecanism de rezolvare a litigilor care eh, va fi eh, înglobat în TTIP va fi un fel de blueprint eh, pentru asemenea tipuri de mecanisme să nu ne fie impuse fără o analiză. Dacă ne gândim la ceea ce s-a spus până acum în legătură cu asemenea mecanisme ISDS. Se pare că problemele sunt legate de implementarea legislației și multe din situații chiar uh, atacă legislația. Așa că ar trebui să fim mai prudenți și chiar uh, critici față de uh, aceste propuneri, pentru că cred că realitatea este mai degrabă favorabilă ideii că nu va fi vorba doar de cazuri individuale, ci de legislație națională între părțile contractante care pot să creeze probleme. Și atunci, asemenea, uh, curse arbitraj Ă, nu cred că vor putea să rezolve lucrurile și din această perspectivă cred că trebuie să discutăm lucrurile. Iar ă, domnul Fos menționează ideea fezabilității creării unor asemenea instanțe de arbitraj permanente. Cred că și această idee trebuie să fie analizată cu maximă seriozitate, pentru că dacă analizăm această formulă ISDS așa cum este ea propusă acum, dacă va fi o soluție temporară, cum ar putea viitorul să schimbe lucrurile? Există mulți specialiști în probleme juridice cu expertiză în legislație internațională Uh, care afirmă că există posibilitatea deja la nivelul instanțelor noastre să rezolve lucrurile. Poate că există preocupări în legătură cu uh, anumite state din Uniunea Europeană în ce privește funcționarea sistemului juridic, dar numărul lor este mic și din acest punct de vedere lucrurile pot să fie îmbunătățite. Deci, cred că domnul Căster a spus ceva foarte important, că mecanismele de tip ISDS sunt menite să protejeze investițiile statelor dezvoltate în acele state în care sistemele legale nu sunt atât de evoluate și nu funcționează bine. Dar uh, cred că și acest argument, uh, de fapt, uh, este critic la adresa formulei ISDS. Iar în ce privește problemele care pot să apară, în ce privește cooperarea și coeziunea de, în reglementare, Aici, asigur că au fost comparate uh, dreptul administrativ din Statele Unite și din Uniunea Europeană și că pot să apară probleme pe viitor atunci când vorbim despre cooperarea uh, organelor de reglementare. Și când uh, Afirmați, domnule Fos, că adoptarea legislației naționale va trebui să fie reformată um, prin organismele legitime ale Uniunii Europene și Statelor Unite, mă întreb dacă într-adevăr așa vor decurge lucrurile, pentru că eu cred că în organismul de cooperare în reglementare, așa cum este el uh, configurat acum, ar putea la un moment dat să um, prefigureze o legislație care până la urmă să poată fi impusă uh, și Congresului și Parlamentelor. Cred că din acest punct de vedere ar trebui să analizăm mai bine provocările pe care inclusiv coerența um, și cooperarea în reglementare um, le vor ridica. Iar, de asemenea, și modul în care legislația europeană este respectată, problema menționată și de domnul Căster, merită să fie analizată pentru că există experți care afirmă că uh, ideea uh, supremației legislației europene în, într-un asemenea tratat nu este deloc evidentă. Nu știm dacă un mecanism uh, în relația investitor-stat ar putea să fie funcțională. Să analizăm și modul în care legislația europeană uh, și conformitatea cu legislația europeană Uh, ar fi respectată. Eu cred că comisia noastră are o poziție cheie în formularea până la urmă a poziției Parlamentului European. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Dorește domnul fost să reacționeze pe scurt? Dar so geht, weiß Nu știu dacă reușesc să reacționez pe scurt. Pentru că am impresia că problema care se află în fața noastră uh, necesită un răspuns. Dorim să găsim o soluție sau nu? Uh, doar pentru a spune că dorim să îl privăm pe investitor de anumite drepturi, uh, nu cred că poate fi o soluție. Care ar putea fi alternativa? Deci, Uh, pentru cel care investește bani într-o altă țară, se pune întrebarea cum uh, ar putea fi cel mai bine apărate interesele sale. Și dacă uh, un asemenea acord care urmează să fie negociat va face sau nu parte și se va putea înscrie legislație națională sau nu. Pentru că dacă nu, atunci nu vor putea fi invocate instanțele naționale. Nici în probleme legate de dreptul internațional lucrurile nu pot fi foarte clar rezolvate. Deci este uh, o chestiune destul de ambiguă, de combinată între legislația națională și uh, dreptul internațional până la urmă și este o chestiune care ține de principiul statului de drept. Drepturile pe care ai putea să îi le uh, conferi individului uh, se vor supune legislației naționale sau nu? în momentul în care din partea investitorului pot să apară pretenții, că dacă îi răspunzi doar cadrul nostru juridic nu uh, face față Ă, pretențiilor tale nu este neapărat o soluție. Să ne gândim la acordul pe care l-am avut cu Corea de Sud. Ă, din perspectivă europeană a existat un bilanț ă, comercial pozitiv. Din perspectivă coreană a fost o perspectivă negativă. Până acum, eu cred că acest plus în bilanțul comercial a dus până la urmă la bunăstarea uh, statelor din Uniunea Europeană. Poate că a păstrat niște locuri de muncă, dar uh, nu cred că surplusul în acest bilanț uh, nu are niciun fel de impact pentru bunăstarea societăților din Europa. Deci, trebuie să ne mai punem întrebarea cum putem evita discriminările um, pe bază juridică. Judecătorul din Texas, uh, căruia poate îi uh, um, se adresează problema, a fost ales de către uh, populație. Va avea oare competența să interpreteze și să aplice legislația internațională? Nu se ajunge la o discriminare. Deci revenim la aceeași problemă. Dacă respingem formulele ISDS, cum uh, vor putea fi uh, protejate interesele investitorului? Va trebui să existe un mecanism care să rezolve litigiile pentru a minimiza problemele sau chiar pentru a le elimina. De aceea ar trebui să fim deschiși să manifestăm dorința de a găsi o soluție, pentru că altfel nu pot să îmi imaginez cum am putea să îi atragem pe investitori, să îi protejăm pe investitori, în definitiv e, poate fi vorba și de investitorii noștri în cadrul coerenței de reglementare. Noi, în calitate de legiuitori, ă, nu putem rezolva toate problemele. Există în Germania ă, instituțiile CEN și CENELEC Uh, în care probleme ca cele pe care le discutăm noi astăzi sunt analizate și rezolvate. Deci uh, să vedem dacă nu ar fi cazul să înțelegem, uh, să încercăm să găsim formule care să devină funcționale pentru acele domenii în care legiuitorul nu poate acționa. Deci care ar putea fi soluțiile alternative? Oar ceea ce până acum poate nu a funcționat suficient de bine sau uh, nu a funcționat uh, destul de complet, Sim. nu ar putea fi perfecționat pentru a putea să-i atragem pe investitori, să-i încurajăm și să le creăm convingerea că litigiile pot să-și găsească o rezolvare în baza aceluiași drept egal pentru toți. Și investitorii trebuie să beneficieze de un tratament egal. Sigur că nu toți vor investi în Statele Unite, dar ă, eu cred că și asta prevede și le, Constituția noastră și Carta Fundamentală a Drepturilor Omului, să existe o bază legală. Și doamna Hautala, de altfel, a sesizat acest lucru. Ar trebui să ne gândim cum putem crea un instrumentar care să poată să funcționeze și pe viitor să găsim o soluție uh, eventual o curte de arbitraj modernizată care până la urmă să se transforme într-un fel de tribunal comercial pentru că uh, ne gândim Uh, la state care sunt mai puțin dezvoltate, dar avem deja acorduri bilaterale între anumite state europene și Statele Unite. Există deja un fel de prefigurare a unui acord de liber schimb. Iar comerțul trebuie să se poată desfășura neîngrădit, iar când apar probleme să existe un mecanism care să le rezolve. Deci, și în ce privește TTIP-ul, trebuie să fim în stare să creăm un model care să aibă șanse de existență în viitor, să devină un mecanism care eventual să poată fi model pentru multe alte situații similare. Să încercăm să creăm și pentru investitori, indiferent în ce loc din lume doresc să investească, garanția că investiția sa va fi protejată. Deci putem să încercăm să prefigurăm un asemenea mecanism. Până acum și noi am profitat întotdeauna în urma liberului schimb. Uh, thank you, uh, Mr. Anderson. Mulțumesc. Domnule Anderson, o remarcă pe scurt. Vreau să mulțumesc raportorului pentru activitatea. De multe ori raportorul a întrebat care ar fi alternativa pentru protejarea investițiilor. Și cum sunt curios din fire, aș dori să le întreb pe raportor despre avantajele și dezavantajele unor soluții prin asigurări pentru um, protejarea investitorilor. Președintele, înainte să răspundă raportorul, avem o solicitare de luarea cuvântului din partea domnului Garcia Bersero care este vice mm, director general de la DigiTrade. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să am ocazia de a împărtăși acestei comisii câteva comentarii cu privire la negocierile de tip în calitatea mea de mm, negociator șof al acestui Uh, acord. Considerăm că această dezbatere este una esențială pe care trebuie să o includem în TTIP, iar uh, această dezbatere vine la un moment esențial în negocierile cu Statele Unite. De aceea, aș dori să vă împărtășesc câteva comentarii din perspectiva Comisiei, astfel încât să țineți cont de acesta în considerațiile dumneavoastră. Din punctul de vedere al Comisiei, este nevoie să existe um, o arbitrare între investitori la nivel internațional, în acordurile internaționale, însă trebuie să fie vorba de un uh, mecanism de arbitrare reformat. Realitatea este că în uh, tratatele bilaterale de investiții se menționează dispoziții uh, în ceea ce privește arbitrarea care nu corespund obiectivelor secolului 21. Și în plus, acum avem o competență europeană să avem un mecanism, mecanism de arbitraj care răspunde la um, plângerile făcute în ceea ce privește riscurile. Nu putem să ignorăm această um, realitate. Comisara noastră m-a indicat la Comisia INTA câteva dintre ideile esențiale de reformă. Nu o să intru acum în amănunte, pentru că, din câte știu, aveți uh, timp limitat la dispoziție. Vreau doar să spun că am dorit să avem mai multe ocazii de a discuta cu această comisie despre aceste subiecte, însă vreau să subliniez faptul că noi considerăm că sunt trei principii cheie. În primul rând, protecția investitorilor, a investitorilor trebuie să fie definită foarte clar, astfel încât să nu pună vreun risc în legi legitimitarea, legitimarea um, cadrului de reglementare în Uniunea Europeană și în statele membre și exact asta încercăm să facem și uh, în acordul cu Canada și, de fapt, ă, sugerăm ca aici să mergem mai departe, să afirmăm lucrurile mult mai clar în acordul cu Statele Unite. În al doilea rând, suntem convinși că e nevoie să se reformeze modul în care sunt aleși arbitrii în ă, aceste Acordul trebuie să se asigure că doar acei arbitri care au calificările corespunzătoare, cele ale unui judecător, doar aceștia să fie implicați în, arbitraj, în arbitrajul investițiilor. Acesta este una dintre reformele pe care sugerăm să le introducem în acordul cu Statele Unite și, în al treilea rând, trebuie să fie controle corespunzătoare. De aceea e nevoie de un mecanism în, în care dacă arbitrajul nu funcționează bine, să se poată recurge la un nivel mai înalt. Credem că acestea sunt um, aspectele esențiale pe care trebuie să le discutăm cu Statele Unite și cu toate statele, statele cu care negociem, pentru că dacă cădem de acord cu Statele Unite, vom deschide ușa către o reformă mult mai amplă a arbitrajului în domeniul investițiilor și considerăm că este o responsabilitate pe care Uniunea Europeană trebuie să o trateze și a trebuit să fie în stare să o trateze. Nu o să intru în detaliu pentru că, din câte am înțeles, timpul este limitat, însă voi, uh, mă voi bucura să am alte ocazii de a discuta cu dumneavoastră, cu această comisie, acest subiect. Um, vielleicht noch auf die, die Frage von... Pentru a răspunde la întrebarea colegului Anderson, până acum nu m-am ocupat de problemele legate de asigurări. Dar ă, cel puțin din punct de vedere comercial al exista ă, poate unele probleme de soluționare. Nu ă, schimbă nimic din necesitatea de a avea o soluție pe planul statal. Sigur că pot fi rezolvate anumite probleme financiare, dar investitorul trebuie să aibă garanția că are cui să se adreseze. Dar recunosc, problemele legate de asigurări nu m-au preocupat în mod deosebit. Este doar un răspuns spontan pe care pot să vi-l dau. Pot fi aspecte complementare de a crea garanții e, ă, pentru investitor nu ă, elimină problematica raportului dintre legislația națională, dreptul internațional și, eventual, dreptul privat. Ar fi, cum spuneam, o posibilitate complementară de a avea garanții financiare. Nu este o alternativă 100% față de ceea ce încercăm noi să creăm ca mecanism pentru protecția intereselor investitorilor. Președintele, închidem deocamdată dezbaterea și trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, programul um, privind o reglementare adecvată și funcțională, REFIT. Îi dau cuvântul doamnei Kaufmann. Mm, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. De curând am mai avut o dezbatere destul de completă în legătură cu programul REFIT, în care mi-am prezentat ideile, sugestiile. Nu vreau să revin astăzi asupra lor, mai ales că și timpul este foarte înaintat. Aș dori să le amintesc colegelor și colegilor că astăzi ne confruntăm cu o altă situație decât uh, în comparație cu momentul în care Comisia ne-a prezentat în iunie anul trecut propunerea sa despre refit. Era vorba despre o altă comisie, acum avem un prim vicepreședinte al comisiei care în mod explicit are responsabilități în legătură cu îmbunătățirea prevederilor legale și în plus comisia anunță că pe 22 aprilie va fi prezentat un pachet mai amplu legat de o mai bună legislație. Ca atare, eu plec de la ideea că REFIT va fi parte a acestui pachet de propuneri care ne vor fi prezentate pe 22 aprilie și asta mă determină să spun că Până acum nu am putut decât să ne bazăm pe comunicarea Comisiei din iunie 2014, dar lucrurile au evoluat pe 22 aprilie primim un pachet de propuneri și eu, în mod special, în calitate de raportoare, dar noi toți, de fapt, trebuie să plecăm de la ideea că s-ar putea până la urmă ca și textul meu actual, în baza propunerilor comisiei, să necesite modificări. Există, deci, încă posibilitatea ca eu însă să modific textul dacă apare o nouă situație în comunicarea Comisiei. Și cred că și pentru dumneavoastră va fi important să acționăm atunci în baza unei situații modificate decât o putem face acum. Aș dori doar să spun dacă studiați puțin textul propus de mine, are șapte aliniate. Am uh, propunerea unei mai bune legitevere, propunerea consultării cu părțile direct interesate, un uh, follow-up care ar fi necesar, teste la nivelul IMM-urilor, o evaluare ex post, problema așa numitului gold plating a transpunerii legislației europene eh, în legislație națională și eh, de asemenea aspecte legate de retragerea unor legi de către comisie. Nu doresc să intru în amănunte în legătură cu aceste șapte capitolașe. Cred că esențial este că noi, ca Parlament, salutăm ideea um, Comisiei de a se ajunge la noi acorduri interparlamentare și la noi înțelegeri între Comisie și Parlamentul European și um, Consiliu. Este important să înțelegem că nu este vorba despre cantitatea legilor, și, în primul rând, de obligația noastră de a analiza calitatea legislației. Și dacă 28 de state membre vor uh, participa la elaborarea unei directive europene, uh, acest lucru va fi esențial Uh, pentru democrația în Uniunea Europeană, pentru că uh, acea directivă poate înlocui până la urmă 28 de legi naționale. În ce privește uh, testele la nivelul IMM-urilor, să ne gândim că și testarea de către IMM-uri a legislației este esențială pentru că Uh, de fapt, aceste întreprinderi mici și mijlocii sunt coloana vertebrală a uh, economiilor noastre și punctul lor de vedere în legătură cu povara uh, birocratică trebuie să fie esențial. Dar asta nu înseamnă că vom limita în vreun fel drepturile lucrătoarelor și lucrătorilor din Uniunea Europeană și Comisia în comunicarea REFIT de asemenea, a insistat asupra acestui aspect că nu urmărește deloc un asemenea obiectiv. În încheiere, aș dori să mă mai refer la o chestiune care este importantă pentru mine, este vorba despre retragerea unor propuneri legislative, pentru că se referă inclusiv la drepturi ale Parlamentului. Noua comisie pentru prima dată, um, făcând trimitere la principiul discontinuității, a solicitat reanalizarea unor propuneri legislative și a făcut foarte multe propuneri de retragere a unor asemenea propuneri legislative. Dar în legătură cu unele dintre ele, Parlamentul a spus nu suntem de acord cu retragerea tuturor acestor propuneri. Ă, și în ianuarie chiar am votat asupra acestei idei. Și aici, iată că există acum un conflict între instituții în legătură cu anumite elemente și eu în raportul meu am atras atenția asupra unei probleme care mi se pare a fi foarte serioasă. Comisia a propus retragerea unor propuneri legislative cu observația că nu ă, există perspectiva la nivelul Consiliului să se ajungă la un acord, dar noi Uh, deja am avut o poziție exprimată și acum mi se pare că se ajunge la un conflict între, să spunem, cele două camere de decizie legislativă, uh, Parlamentul și Consiliul. Și uh, cred că și din acest punct de vedere trebuie să ne gândim la modul în care negocierile noastre între Comisie, Parlament și Consiliu ar trebui să se desfășoare pe viitor. În plus, eu am constatat că în textul german există la punctele 22 și 28 mici greșeli, dar serviciile noastre m-au asigurat că um, mâine uh, va fi introdusă pe internet o versiune corectată. Stimate colegi, stimați colegi, aștept punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu propunerea mea. Termenul de înaintare a amendamentelor este 30 aprilie, deci la o săptămână după ce Comisia ne va pro- prezenta pachetul de propuneri pentru o mai bună legiferare și uh, cred că vom mai avea răgazul necesar să ținem seama și de acele propuneri în amendamentele noastre. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Hunt. Hautala acum. Mulțumesc, doamna președinte. Grupul meu este mare mulțumit de proiectul de text al doamnei uh, Kaufman și cred că ceea ce a spus este esențial. De fiți, nu trebuie să se refere la cantitate, ci la calitate și, într-adevăr, uh, un instrument uh, juridic al Uniunii Europene poate să înlocuiască 28 de instrumente naționale, ceea ce este foarte important de reținut. De asemenea, suntem perfect de acord cu această abordare și anume că principiul uh, discontinuității politice pe care îl utilizează destul de mult acum Comisia pentru retragerea unor propuneri legislative, e bine, acesta nu respectă tocmai uh, cooperarea și încrederea dintre instituții, inclusiv Parlamentul European și cred că ar trebui să insistăm cu adevărat să existe discuții cu comisiile relevante ale Parlamentului European înainte să se ia astfel de decizii. De asemenea, considerăm de asemenea că acestea nu sunt uh, instrumente pentru evaluare politică. Sunt instrumente, dar nu reprezintă adevărul uh, uh, definitiv. Uh, până la urmă, actorii politici trebuie să ia hotărârea. Și putem să fim de acord și cu accentul pe care îl pune doamna Kaufman pe dialogul cu legiuitorii și cu cetățenii, cu partenerii sociali. Așadar, aștept cu interes să cooperez cu doamna Kaufman și permiteți-mi să menționez faptul că mâine vom avea o audiere extraordinară pe o temă care, după părerea mea, este um, un subiect um, judicial foarte instrument. Este vorba de directiva privind ora de vară. Mulțumesc, doamna Guzland. Mrs. Kaufman for this. Aș dori să mulțumesc Kaufman pentru activitatea sa, pentru acest raport. Și cred că ne îndreptăm în direcția bună. E, într-adevăr, o problemă legată de tocmai ce a spus uh, doamna raportor, faptul că Comisia spune că anumite documente legislative, propuneri legislative, ar trebui să fie retrase pentru că va fi foarte complicat de parcurs procesul legislativ sau pentru că ar fi mai ușor dacă n-ar exista atât de multă legislație. Eu cred că niciunul dintre aceste argumente nu sunt um, corespunzătoare cu Uniunea Europeană. Primul um, dintre ele e o problemă. Dacă, vrei să, dacă vrem ca Uniunea Europeană să rezolve problemele viitorului, trebuie să existe discuții necesare și trebuie să se respecte ceea ce se discută în Parlamentul European, iar celălalt argument pe care îl auzim, și anume că o parte din legislație trebuie retrasă pentru că ar fi bine să nu avem atâta legislație, pentru că în felul acesta s-ar ușura sarcina companiilor. E bine, genul acesta de discuții Ne tot, am, ne tot auzim, dar um, noi um, la Comisia um, Envi și Comisia Iuri considerăm că legislația verde este foarte afectată și e o problemă pentru că multe companii ar trebui să aibă o situație mai bună dacă am fi de acord cu privire la anumite standarde în Uniunea Europeană. Deci credem că nu e un lucru bun nici pentru progresul Uniunii Europene, nici pentru facilitarea sarcinilor companiilor și de aceea consider că e foarte bine să avem un astfel de raport astăzi. Mulțumim, doamna Nibel, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate colegi, stimați colegi, și eu aș dori să-i mulțumesc raportoarei noastre pentru propunerea de raport. În acest proiect uh, sunt menționate multe elemente pe care le susțin și eu. Salut și faptul că a făcut o trecere în revistă a componentelor temei refit și uh, nu menționează neapărat toate inițiativele, pentru că nici nu ar avea rost. Deci, ă, abordarea este foarte bună. Există, cum spuneam, multe elemente pe care le susțin. Ă, într-adevăr, trebuie să analizăm calitatea și nu cantitatea noilor propuneri legislative și Uh, timp de mulți ani, de altfel, în Parlamentul European, la rândul meu, am uh, susținut ideea că trebuie să avem un follow-up pentru propriile noastre propuneri deci și uh, comisiile noastre de specialitate ar trebui să opereze cu un asemenea instrument și celelalte propuneri legate de analizarea uh, propunerilor mi se par a fi foarte fericite Uh, colaborarea cu IMM-urile și experiența lor, de asemenea cu statele membre, uh, ideea de gold plating, pentru că numai uh, ceea ce într-adevăr este esențial să fie transpus în legislație. Există două aspecte în care am alte opinii, dar vom avea um, poate ocazia să aprofundăm. La punctul 30 uh, găsesc că uh, este bine că Comisia ne-a propus să modifice multe uh, aspecte, să se concentreze pe esențial, să nu mai uh, încerce să reglementeze până în ultimul amănând lucrurile. Eu cred că ar trebui să salutăm această poziție a Comisiei. De asemenea, în ce privește ideea de a privilegia partenerii sociali, am o abordare mai degrabă critică, dar uh, cred că în, uh, per total în această propunere de raport multe lucruri sunt bine tratate. Voi înainta amendamente legate de instrumentele concrete la care am putea recurge în ideea unei mai bune reglementări și cred că și alți colegi uh, din acest punct de vedere vor avea propunere. Eu sunt uh, adepta ideii că atunci când fii cu o nouă reglementare să înlocuiești una veche, de asemenea introducerea uh, clauzei sunset cred că este o idee fericită. Iar de asemenea, cred că ar trebui să avem o discuție și cu alte comisii în legătură cu principiul discontinuității. Colegii din Bundestag în Germania, din acest punct de vedere, au o foarte bună experiență și cred că merită să discutăm puțin în legătură cu aceste probleme. Pentru că și în Parlamentul nostru există 60% ă, colege și colegi noi veniți, de ce ar trebui ei să fie obligați să respecte ceea ce au ă, pregătit până acum predecesorilor? Să ă, analizăm lucrurile și din acest punct de vedere. Deci, eu salut faptul că și dumneavoastră menționați această problemă în propunerea de raport. Mrs. Ragdon. Mulțumim, Herr in Ergänzung. Mulțumesc, domnule președinte. Două elemente în legătură și cu ă, data de 22 aprilie pe care l-a a menționat-o raportoarea, care ar putea să aducă noutăți. În ce privește golden plating, este de salutat poziția echilibrată a doamnei Kaufman. Pe de altă parte, aș dori să amintesc că în multe domenii ale legislației privind mediul sau ale legislației sociale se vorbește despre standarde minime care trebuie să fie respectate. Iar asta, într-un fel, ex exclude posibilitatea de gold plating. Deci standardele eh, minimale trebuie să fie respectate de toți, iar dacă pe plan național dorești să eh, completezi cu prevederi mai bune, eh, trebuie să saluți aceste demersuri. Deci, să vedem ce înseamnă transpunerea 1 la 1 a unei directive. Pentru că dacă prevederile naționale depășesc în sens pozitiv standardele pe care directiva le impune, este un lucru salutar. O altă chestiune se referă la o situație în care uh, dreptul de inițiativă al Comisiei este returnat uh, când este vorba despre dialogul social, de pildă. Aici, în tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, s-a dorit ca cei care în anumite domenii au o practică mai bogată, partenerii sociali, să ajungă la un numitor comun. De pildă, ar fi un fel de acord colectiv uh, supraregional pe plan european. Ceea ce se întâmplă în clipa de față la nivelul Comisiei arată ca și când această posibilitate de a uh, colabora cu partenerii sociali uh, s-ar transforma într-un fel de demers uh, supranațional. Dar uh, eu trebuie să vă avertizez că lucrurile în realitate uh, nu arată întotdeauna bine când uh, există doar consultări online uh, între experți, dar când nu au și posibilitatea partenerii sociali să se implice. Această posibilitate care există în clipa de față uh, ar putea până la urmă să uh, disipeze coerența comunitară. Cred că nu a sosit încă momentul să discutăm despre asta, să vedem care vor fi propunerile comisiei. Nu va fi neapărat o șansă pentru o mai bună reciferare. Thank you, Mrs. Honeyball. Mulțumim, doamna Honeyball. Mulțumesc. Am să menționez câteva lucruri, pentru că s-a mai menționat câte ceva lucruri. În ultima parte a acestui raport, în care se referă la propunerile legislative pedinte, care încearcă să fie retrase de către comisie, mi se pare un lucru îngrijorător și este prima oară când văd o astfel de situație. Întreb dacă comisia va introduce ceea ce numește principiul discontinuității politice ar fi trebuit măcar să consulte Parlamentul în acest sens, pentru că multe dintre aceste uh, documente care sunt redactate au fost aprobate de Parlament. Eu am fost foarte implicată în directiva privind concediul de maternitate și știu că mm, Comisia Vizat este foarte preocupată de acest lucru. Cred că dacă se acționează în ceea ce privește activitatea noastră, noi trebuie să fim consultați. Dacă toți suntem colegiuitori, opiniile Parlamentului trebuie să fie luate în considerare. Și mie mi se pare că subiectul acesta este foarte important. Dacă ambele părți convin că e în regulă să se întâmple așa și um, s-a întâmplat și în state membre, um, parlamentele uh, noi și parlamentele vechi ajung la un acord, însă acest lucru nu s-a făcut. Um, activitățile comisiei sunt complet arbitrare. Cred că ar trebui să subliniem această parte a raportului în termen foarte clar, pentru că mi se pare că este foarte îngrijorător când Parlamentul chiar a aprobat legislația respectivă doar pentru că Consiliul n-a ajuns la o decizie, nu este un motiv suficient să se retragă cu totul propunerea respectivă. Mulțumesc. Înainte de la da cuvântul Comisiei, dați-mi voie să spun că așa cum este formulat tratatul în acest moment, um, Comisia are dreptul să retragă orice propunere. Aceasta este situația juridică. Este neplăcută, e adevărat, dar așa stau lucrurile. Domnul Sturli din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. O să mă limitez la câteva argumente foarte pe scurt. În primul rând, uh, Calendarul nostru s-a modificat, uh, pachetul se pare că va veni pe 28 aprilie, nu pe 22. Cât despre agenda refit, nu pot decât să repet cu mare fermitate că intenția este să se mențină nivelul de protecție a intereselor publice și nu să fie reduse. Încercăm așadar ca prin această reglementare să nu se reducă standardele, iar Pe măsură ce uh, tot avansăm, nu pot să comentez pe pachetul privind o reglementare mai bună, dar văd un element care trebuie să fie discutat de Parlament și de Comisie și se referă la um, varietatea de studii, de rapoarte până în aplicare, care ar putea să fie publicate de Comisie și în care ar fi nevoie de o coordonare între Parlament și comisie în interesul public. Acum, în ceea ce privește implicarea Parlamentului în munca de evaluare, suntem um, de acord cu ceea ce se scrie în raport și vedem că există multe elemente comune în acest raport și în politica noastră, cu singura mențiune că statele membre au sisteme foarte diferite și că pur și simplu parlamentele nu sunt implicate în munca de evaluare, ci administrațiile naționale fac acest lucru. De asemenea, sprijinim o cooperare cât se poate de strânsă cu statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației Uniunii Europene, pentru că impactul legislației Uniunii și volumul poverii de reglementare adesea sunt foarte diferite în funcție de modul în care fiecare stat membru pune în aplicare legislația Uniunii. De aceea este esențial să încercăm să identificăm impactul um, Uniunii Europene, iar în acest proces să ținem cont de um, abordările diferite ale statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare. Acum am um, luat aminte de toate comentariile făcute cu privire la retragerea propunerilor legislative și aici spune două lucruri. Trebuie să spun că este o practică permanentă în cadrul angajamentului nostru cu Parlamentul să anunțăm retragerea propunerilor și explicațiile pentru care facem aceste retrageri. Și apoi să așteptăm să vedem care este reacția Parlamentului și a Consiliului. Și de data aceasta, Consiliul Afaceri Generale a spus că salută abordarea Comisiei și că nu va comenta cu privire la fiecare act legislativ care a fost retras și înțelegem că la anumite puncte Parlamentul a spus că nu va adopta o rezoluție, de aceea am mers mai departe. Nu am mers mai departe cu retragerile anunțate până când ne-am așteptat să vedem dacă vom avea o poziție din partea Parlamentului. Apoi, în ceea ce privește partenerii sociali, Comisia și-a început activitatea, așa cum s-a convenit, ca o prioritate în cadrul Comisiei Juncker, să dezvolte dialogul cu partenerii sociali și să ne asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca aceștia să fie implicați în activitatea noastră. Mulțumesc! Thank you very much. That was the last speaker on the list. Mulțumesc. Acesta a fost ultimul vorbitor de pe listă. Domnule Kaufman, vrea să intervină? Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul și uh, și-au formulat opiniile vis-a-vis -vis de propunerea mea de raport. În ce privește discontinuitatea și retragerea unor propuneri legislative, la care s-a referit și doamna Nibler, punctul 30, cred că aici va trebui să decidem ce vrem de fapt. Într-adevăr, nu am făcut, nu am avut o decizie în legătură cu propunerile Comisiei de retragere, dar în plen uh, am spus că în legătură cu anumite propuneri ne-am dorit ca ele să nu fie retrase și la punctul 30 sunt și menționate și bineînțeles Comisia are dreptul să retragă propuneri legislative, chiar dacă ele au fost deja prelucrate în Parlament. Dar, pe de altă parte, noi avem o înțelegere cu Comisia din 2010 în care se spune că ar trebui ca la nivelul Comisiei să se țină seamă de poziția Parlamentului. Deci este nevoie de o cumpănire, trebuie să se întâlnească reprezentații celor două instituții și eu asta vreau de fapt, să se țină seama de punctul de vedere al Parlamentului e important să știm cum se va proceda pe viitor. Iar în ce privește informația din partea Comisiei că acest pachet va fi prezentat pe 28 aprilie și nu cum credeam eu pe 22 aprilie, îmi creează o problemă legată de termenul limită de înaintare a amendamentelor. Pentru că asta ar însemna ca eu și colegii să nu dispunem decât de două zile pentru amendamente. Mi s-ar părea că e un termen mult prea scurt. Dacă acest lucru ar fi, dacă ar fi posibil să amânăm puțin, aș spune că o săptămână răgaz după ce Comisia își prezintă uh, pachetul uh, ar fi necesar. I would like... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să încheiem acum dezbaterea la acest punct și să îl invit pe domnul vicepreședinte, domnul Cavada, să prezideze următorul punct, pentru că eu sunt direct implicat. Merci, président. Chers collègues, nous allons soulager. Mulțumesc, domnule președinte, dragi uh, colegi. O să-i facilităm uh, activitatea domnului Svoboda, dacă îi dau cuvântul pentru punctul 9 de pe ordinea de zi. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în cehă. Mulțumesc. Dragi colegi, permiteți-mi să prezint proiectul de raport privitor la drepturile de proprietate intelectuală și planul de acțiune al Uniunii Europene. Planul acesta este alcătuit din 10 propuneri care ar trebui să contribuie la rezultate mai bune în ceea ce privește asigura respectării drepturilor de proprietate intelectuală sau DPI. Cred că în cadrul acestei discuții putem încă să vorbim despre reformă și putem să salutăm abordarea Comisiei Europene pentru că aceasta înțelege foarte bine schimbarea care apare în contextul actual și de faptul că e nevoie să reacționeze la aceste schimbări. Sunt de asemenea convins că nu e nicio îndoială, că nimeni nu este interesat să îi um, criminalizeze pe diferiți utilizatori, persoane fizice, însă trebuie să ne concentrăm pe activități care fac profitul de pe urma activităților ilegale. Anumite elemente ale acestei propuneri se îndreaptă spre studiul, examinarea situației actuale, adică prin evaluarea părților interesate și vizate pentru a vedea mai bine, pentru a ști cum se pot trata mai bine aceste probleme legate de DPI. Acest lucru este valabil în ceea ce privește campaniile de informare. Trebuie ca lucrurile să fie bine țintite și trebuie să fie vorba de o reciprocitate trebuie să se înțeleagă, desigur, și părerile celorlalți. Dacă considerăm că drepturile um, la proprietate intelectuală contribuie în mod semnificativ la creșterea în economie și la crearea de locuri de muncă, atunci trebuie să ne interesăm și de sprijinirea IMM-urilor. Pentru că aceasta consider eu că este prioritatea. Pe acest subiect trebuie să ne concentrăm, cu sprijin concret. Aș vrea de asemenea să subliniez faptul că în discursul actual, care este axat uh, pe mediul digital, pe internet, trebuie să ne aplecăm asupra tuturor tipurilor de încălcări ale DPI. Proiectul de raport a fost uh, trimis, îl aveți uh, la dispoziție și aș dori să le confirm uh, raportorilor din umbră și celorlalți faptul că sunt uh, dispus, vă stau la dispoziție dacă aveți comentarii. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum doamnei Le Grip vă rog să fiți cât se poate de succintă, după care uh, domnul Costner va interveni. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc și să-l felicit pe domnul Svoboda, pentru că, într-adevăr, este nevoie absolută să definim o adevărată politică în ceea ce privește protecția DPI în cadrul Uniunii Europene și trebuie să ținem mereu uh, în seama de faptul că promovarea proprietății intelectuale este esențială pentru creștere și trebuie să găsim soluții clare și eficiente. Acest lucru este absolut esențial pentru a proteja pe creatorii noștri, pe inventatorii noștri. Mă bucur de faptul că în uh, raport ați menționat aceste priorități și eu sunt de acord și ați spus că e nevoie să fie uh, readuși împreună toți actorii din lanțul de Um, distribuție, de furnizare. De asemenea, sunt de acord că e nevoie de această abordare pentru lupta împotriva contrafacerii și um, piraterie, că menționați această diligență necesară, toți acelea trebuie să lupte împotriva contrafacerii. De asemenea, menționați campaniile de sensibilizare țintite uh, pe cetățeni pentru a înțelege mesajul acesta care este legat de protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Ați vorbit de asemenea despre IMM-uri care sunt grav afectate de um, tot ce ține de pi și care nu prea au instrumente necesare să facă, facă față acestor probleme. Acum aș avea o mică modificare, nimic uh, foarte îngrijorător, dar la alineatele 8 și 9 pe care le ax le concentrați pe o legătură cauză-efect, um, abs- absența uh, de aprovizionare a unor produse legale și tendința consumator- consumatorilor de a se orienta către produse ilegale, frauduloase, e bine aici poate că ar fi nevoie de o mică modificare a formulării, un pic de semantică. Cred că în multe sectoare se fac eforturi mari uh, pentru realizarea, construirea unei oferte de conținuturi legale. Și atunci s-ar putea ca acea legătură cauză-efect să fie cumva reformulată. Atât. Mulțumesc, domnule președinte. Acum, domnul Coster, uh, rugăm să fie la obiect. Uh, Mulțumesc foarte mult. Cred că în ce privește planul de acțiune ale Uniunii Europene, trebuie să ținem seama de următoarele. Trebuie să existe un bun echilibru între uh, impunerea uh, drepturilor uh, unor persoane private și protejarea intereselor uh, clienților. Din acest punct de vedere, cred că lucrurile trebuie să fie mai bine echilibrate. Aș dori de asemenea să mă refer la principiul follow the money, pentru că am unele semne de întrebare. Nu știu în ce măsură, nu cumva acest principiu încalcă interesele utilizatorilor privați. Ar trebui să nu existe un asemenea risc ca în baza principiului follow the money să fie introduse niște mecanisme de control care să îngrădească uh, libertatea uh, internetului din perspectiva utilizatorilor. Iar când vorbim despre urmărire penală, să nu încercăm să îi condamnăm pe utilizatorii care nu sunt conștienți de faptul că încalcă anumite drepturi. De asemenea, în cadrul planului de acțiune european, drepturile autorilor să se afle în centrul atenției, mai ales în perioade de criză, pentru că există uh, aici economii nefericite în domeniul cultural. Și este nevoie de o analiză și de date demne de încredere în legătură cu urmările sociale și economice ale încălcării dreptului material. Pentru că din acest punct de vedere există studii diferite care din punctul meu de vedere nu sunt neapărat demne de încredere pentru a trage concluzii certe în legătură cu impactul încălcărilor dreptului material în acest domeniu. Mulțumesc, doamna Delvo. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că de târziu e o intervenție foarte succintă, vreau mai întâi să-l fericit pe raportor și președintele nostru și să exprim o mică reținere. Nu sunt pentru a incrimina pe cei care nu respectă întotdeauna drepturile de autor, dar consider că există o anumită complezență și exprimată poate prea explicit pentru cei care încalcă drepturile de autor. Aș vrea să vă anunț că voi prezenta amendamente în acest sens. Consider că Parlamentul nu poate să afirme că se poate considera legitimă încălcarea drepturilor de autor. Aș vrea să exprim, deci, această genă. Mulțumesc. Acum, domnul Anderson. Thank you, Chairman. Mulțumesc. Aș vrea să-l felicit pe domnul raportor pentru activitatea depusă. E evident că eu n-aș fi scris ce a scris el, dar în esență văd că e un efort bun de a încerca să aibă un raport echilibrat și vom prezenta amendamente ca să-l facem și mai bun. Și sperăm că vom ajunge la compromisuri. Unul dintre lucrurile la care o să mă refer pe scurt. I'm too tired. Sunt prea obosit, uh, spune vorbitorul, ca să mai vorbesc în engleză. O să vedeți ce amendament o să depun și sper că o să fiți de acord cu el. Îmi pare rău că sunt cam stresat. Da, ca noi toți. E cea mai bună intervenție pe care am auzit-o de mult timp, domnul Anderson, spune președintele. Nu sunt alte observații. În fine, și un pic de umor uh, face bine sală. Comisia are vreo părere pe care vrea să o exprime o dată de două ori? Uh, da, foarte pe scurt, da. Să știți că vă supraveghez, domnule Berger. Un singur lucru poate ca reacție la ce a spus domnul Costa pentru o clarificare în legătură cu ideea de a urmări banii. Ideea nu e de a integra un mecanism care să afecteze individul, ci de a preveni sau măcar să facem acea due diligence de a face publicitate pentru toți intermediarii implicați, de a permite accesul la <clears throat> produse dependente de uh, drepturile de proprietate intelectuală și la servicii similare, de a aplica această due diligence pentru produse piratate sau contrafăcute pentru ca produsele acelea să nu intre în lanțul de aprovizionare. Ideea nu e de a restricționa accesul sau oferta pentru consumatorul final, doream să fac această clarificare. Și salutăm foarte mult acest raport. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru intervenție, domnule raportor. Ehm, děkuji velice. Ehm, mulțumesc. Tocmai am primit o lecție în legătură cu modul în care putem face și mai rapid uh, o discuție și vă mulțumesc foarte mult. În legătură cu intervențiile, sunt de acord și aștept cu nerăbdare amendamentele. În ce primește procedura penală pentru cei care nu sunt conștienți de faptul că încalcă drepturile de autor. Principiul dreptului penal este de asemenea natură încât e nevoie de o, un anumit nivel de conștiență care e inevitabil. Iar în ce privește ce a spus doamna Delvon, sper că raportul meu nu spune nicăieri că e legitim să se încalce drepturile de autor pentru că nu asta e ideea pe care o promovezi și nu asta, nu asta era intenția. Dacă l-ați interpretat așa, aștept oricum amendamente. Mulțumim, domnule președinte. Nici noi nu o să încălcăm uh, orarul și vă dau înapoi președinția care vă revine. Uh, Mr. Custer, can we... Domnule Custer, putem foarte rapid să trecem la punctul 10. Herr Timmermans hat auf der Domnul Timmermans la o ședință a comisiei noastre a declarat că Comisia va face, va retrage propunerea uh, legată de statutul unei fundații europene în cadrul demersurilor REFIT pentru că, de fapt, aici ar fi nevoie de unanimitate, iar unanimitatea nu se poate obține în Consiliul European. Nu vreau să intru în amănunte, dar eu găsesc că este nerealist să încercăm să avem o nouă inițiativă, oricât de rezonabil ar fi demersul de a crea un statut pentru fundații, o fundație europeană. Am încercat să îl îndemn printr-o scrisoare pe domnul uh, Zimmerman să renunțe la intenția sa, dar uh, în răspunsul său a reluat argumentul că în Consiliul European nu s-ar putea ajunge la un consens în ce privește o fundație europeană, ca tare va retrage propunerea de pe agenda Comisiei. Thank you very much. Uh... Mulțumesc. <clears throat> Presupun că nu are rost să comentăm, prin urmare punctul fiind închis. Dacă așa stau lucrurile și nu vă solicitări de intervenție, avem două puncte foarte scurte cu ușile închise și rog pe toți cei care nu sunt îndreptățiți să participe la această reuniune în spatele ușilor închise să părăsească rapid sala. Și fac un